Iniziamo. Haideți să începem, dragi colegi. Benvenuti a tutti, benvenuti. Iniziamo. Bine ați venit și haideți să începem lucrările comisiei noastre. Pe ordinea de zi, Ordinea de zi se consideră ca fiind aprobată. Am plăcerea să vă comunic că interpretarea azi e disponibilă în toate limbile oficiale uh, ale comisiei noastre. Aș dori de asemenea să vă reamintesc că um, Comisia pentru Agricultură organizează o audiere comună cu Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale pe tema Agricultura, o meserie periculoasă cum să îmbunătățim uh, sănătatea și siguranța. Această reuniune comună, deci cum spuneam împreună cu Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale, va avea loc pe 20 martie 2013. De asemenea, vă informez că reuniunea de astăzi este transmisă pe internet. Iar acum putem începe cu punctul 3 de pe ordinea de zi, și anume prezentarea din partea EFSA Uh, Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară a unui studiu privitor la insecticidele pe bază de neonicotinoide. Vreau să urez uh, bun venit domnului Herman Fontie din partea EFSA, care ne va prezenta rezultatele acestui studiu care se ocupă de riscul pe care îl prezintă utilizarea acestor insecticide pe bază de neonicotinoide risc pentru albine. Uh, și mă gândesc că și domnul comisar Bor, când va veni mai târziu, se va ocupa de această chestiune în cadrul prezentării programului său pentru restul legislaturii. Acum, dacă cineva dorește să ia cuvântul, vă rog, domnul Jose Bove. Mulțumesc. E vorba de o informație pentru toți membrii, ai comi- pentru toți membrii comisiei am primit o scrisoare și doream să informez pe toți colegii, o scrisoare din partea responsabililor Swedish Match, companie de tutun suedeză, care spune că dezbaterea privitoare la directiva pentru tutun va fi discutată cu cei din Comisia Agricultură. Eu am scris uh, și eu în legătură cu această invitație de a mă întâlni cu oamenii din Swedish Match. Am scris președintelui Parlamentului și tuturor președinților de grup pentru că asta pune o problemă, faptul că astăzi ne întâlnim cu reprezentanții întreprinderilor de tabac de tutun, pentru că există o convenție a Organizației Mondiale a Sănătății, mai ales articolul 5.3, care fixează cadrul în care pot avea loc aceste întâlniri. Deci eu am spus că nu mă voi întâlni aceste persoane decât din momentul în care Parlamentul ar conferi un cadru în care putem să organizăm astfel de întâlniri, de la ce trebuie să fim foarte atenți, să nu fie vreun conflict de interes cu, cu industria tutunului. Deci vă, vă semnalez acest lucru. Nu știu dacă ați primit aceeași invitație ca mine, dar trebuie să fim foarte transparenți. Știm ce s-a întâmplat uh, cu comisarul Dali și nu are sens să se întâmple asta și cu membrii Comisiei pentru Agricultură. Asta e informația pe care am vrut să vă dau. Președintele, foarte bine, mulțumim. Iar acum, uh, mai dorește cineva să ia cuvântul, că am văzut că se ridica o mână? Nu. Bun, atunci uh, putem, fără întârziere, să dăm cuvântul domnului Herman Fontier din partea EFSA? Nu, doamna McGuinness dorește cuvântul. Nu vă văzusem. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. N-are legătură cu ce discutăm acum, dar nu știu dacă nu cumva puteți clarifica pentru comisia noastră. Eu am înțeles că vom vota în martie pe reforma PAC, Politici Agricole Comune și dosarele acesteia, dar dumneavoastră, domnule președinte, ați înțeles la fel sau când vom ști mai bine când exact votăm? Dacă ne puteți spune, mulțumesc. Răspuns. Bun, chiar mâine ne vom ocupa de tema asta când uh, vom vorbi de rezultatul summitului din 7-8 februarie cu perspectivele financiare, însă reamintesc tuturor colegilor că noi votăm mandatul pentru negocieri în martie. Noi nu vom uh, da un vot final, după cum uh, nici în comisia noastră nu am avut un vot final pe cele patru dosare de lege, deoarece, după cum am spus de mai multe ori, acest ultim vot e legat de încheierea procesului de negociere pe perspectivele financiare. Reamintesc că votul care e prevăzut în martie, dacă președinții de grupuri nu vor schimba opinia, noi, noi martie vom vota pentru a conferi un mandat, mandat pentru negocieri. Sigur, prin el nu doar se va, vor confirma voturile comisiei noastre și compromisurile, sper, ci uh, va reflecta și toate amendamentele pe care grupurile vor dori să le prezinte. Deci va fi un vot liber, după care sigur, sigur că va fi important să înțelegem și care va fi strategia pe viitor a Parlamentului. Asta o vom ști uh, în funcție de cadrul financiar multianual și uh, dumneavoastră știți că este o stare de nemulțumire, după cum s-a văzut și la reuniunea convocată de Martin Schulz cu Van Rompuy și Barroso, luni, spuneam, unde toate președinții de grupuri, toți, mă scuzați, toți președinții de grupuri au exprimat critici față de acordul la care s-a ajuns la summit. Deci vom vedea care vor fi deciziile. Mă gândesc că se pregătește și o rezoluție pe care o vom vota probabil în plenara din martie. Însă, pentru moment, nu cred și nu văd să existe vreo necesitate de a ne modifica agenda care prevede o solicitare de mandat de negociere pentru viitoarea plenară. Bun. Dacă e clar, atunci uh, haideți să trecem mai departe. După cum spuneam, uh, din, dăm cuvântul domnului Herman Fontier din partea EFSA ca să ne prezinte acest studiu și sigur că apoi, uh, dacă cineva dorește să ia cuvântul din colegi, uh, cu mare drag îi dau cuvântul. Vă rog, domnule doctor. plus rien sur l'écran. Herman Fontier, pronto? Qualche problema? Domnul eh, Fontier e gata. Există vreo problemă tehnică? Da, pentru că nu apare prezentarea pe ecran. Nu aveți, Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitația la această reuniune, eh, pentru faptul că ne permiteți să vă prezentăm concluziile EFSA privire la eh, neonicotinoide am primit uh, mandat din partea Comisiei Europene pentru a desfășura acest uh, studiu. Elementele mandatului au fost mai întâi să ne terminăm studiul până în 31 decembrie 2012, ceea ce am și făcut. Comisia ne-a indicat exact care dintre aceste neonicotinoide trebuie examinate, imidacloprid, clotianidina și tiametoxamul. Uh, în plus, acetamiclid și tiacloprid, alte două neonicotinoide sunt deja autorizate și ele pentru utilizarea în UE, dar încă nu au fost solicitate în studiu. A fost solicitată investigarea tuturor utilizărilor autorizate în Uniunea Europeană. De asemenea, Comisia ne-a arătat care sunt datele care trebuie respectate eh, ca surse a analizelor noastre. Erau date eh, furnizate de solicitanții de autorizații și de către statele membre. De asemenea, ni s-a cerut din partea Comisiei să folosim eh, ca punct de reper un document care a fost elaborat de bordul științific pentru reziduri Eh, și care a dus eh, la bun sfârșit un prim, eh, o primă evaluare de risc cu privire la impactul pesticidelor asupra albinelor. Acest document de orientare care va rezulta studiului va apărea în cel târziu în luna martie. Comisia de asemenea ne-a solicitat să ținem cont de orice alte studii de cercetare și activități de monitorizare relevante. Ce am făcut noi? Cum am procedat? Mai întâi am cules datele necesare, am abordat statele membre, cât și solicitanții de autorizații, pentru a vedea care sunt uh, uh utilizările pentru care se solicită autorizarea. Am uh, Uh, consultat literatura publicată și am consultat și datele de monitorizare care ne-au fost puse la dispoziție de către statele membre. Trebuie să spun că avizul științific al uh, panelului uh, PPR ne-a permit, mi-a permis să ținem cont de toate cuceririle științei la cel mai actualizat uh, nivel. Și asta pentru că panelul PPR a analizat recent toată literatura uh, de specialitate, literatura științifică uh, cu privire la riscul pe care anumite substanțe îl comportă pentru coloniile de albine o, incluzând nu doar uh, elementul biocid, ci și uh, unele impacte uh, subletale. Acolo unde s-a putut, am elaborat o uh, analize de risc, uh, inclusiv pentru uh, efecte subletale sau cronice. Dar Comisia ne-a uh, mandatat să uh, Uh, analizăm în primul rând principalele căi de expunere, uh, expunere la praf mai întâi, uh, dar și, și expunere la praf de guano și de alte tratamente care se folosesc în agricultură. Neo Nicotinoidele sunt absorbite și transportate în plante și de aceea rezidurile acestor substanțe apar și în plante. Și, uh, deci uh, și în polen și în nectarul cules de albine. Uh, o altă cale de expunere este um, prin intermediul um, Uh, lichidului care se uh, acumulează pe suprafața frunzelor și a tulpinelor, uh, lichid care poate absorbi neonicotinoide și conține astfel o concentrație crescută. Care sunt concluziile? Pe lângă concluzii, să știți că avem elemente de studiu specifice pentru fiecare element investigat. Deci procesul este cât se poate de transparent și uh, dacă vreți să înțelegeți bine concluziile și să le înțelegeți în mod cumprinzător, atunci aceste fișe de studiu anexate trebuie și ele cunoscute. Am comunicat statelor membre aceste rezultate și am solicitat uh, comentarii din partea statelor membre la aceste concluzii. Și în baza comentariilor primite, noi mai am, uh, am, am procedat la o discuție și o dezbatere cu experții național desemnați de autoritățile naționale competente din statele membre. Și în urma acestei reuniuni a experților, uh, analizând uh, cu scrupulozitate uh, opiniile experților, am ajuns la concluziile finale care reprezintă concluziile EFSA ca organizație independentă. Concluziile au fost adoptate formal pe 19 decembrie. Care este rezultatul acum? Pe scurt, pentru multe utilizări autorizate se pare, se rezultă că nu avem suficiente date care să ne permită concluzii univoce. În concluziile noastre, în mod transparent, am arătat toate lacunele în ce privește datele despre care mai trebuie să vorbim, de care mai avem nevoie. Trebuie să fim eh, clari și eh, transparenți, să arătăm unde mai avem nevoie de eh, date pentru certitudine în anumite afirmații. Am luat în considerare toate utilizările posibile și pentru fiecare utilizare am specificat rezultatul analizei noastre în niște tabele sinoptice. Există suficiente date pentru o analiză de risc și riscurile au fost identificate uneori aceste riscuri sunt special, în mod special uh, uh, desemnate în acele tabele. Riscul este identificat și determinat uh, în baza studiilor și evaluărilor de risc până acum existente. S-ar putea ca în temeiul unor baze de date noi să apară și uh, nivelul de risc noi. De, dar noi am, noi am folosit o analiză de risc uh, de bază care să ne ofere un risc de bază pentru anumite categorii de utilizare. Pentru alte categorii, uh, analiza de risc nu a putut fi finalizată pentru că fie nu erau suficiente date pentru a desfășura analiza de risc sau pentru că nu exista uh, nu au existat valori de referință care să permită încadrarea într-o categorie de risc. Și mai există și o categorie pentru anumite uh, căi de expunere, în special în uh, uh, culturile de sfeclă de zahăr, unde s-a constatat că nu există riscuri în utilizarea acestor neonicotinoide. Deci expunerea la polen și nectar uh, este una de risc scăzut. Dar dacă utilizarea nu este exact conform indicației, atunci uh, risc, riscul nu poate fi identificat și determinat e, uh, uh, cu exactitate. Expunerea la praf nu, ex, nu se poate exclude un risc asupra albinelor care, producătoare de miere, cu unele excepții, cum ar fi în cazul sfeclei de zahăr și culturilor de seră în ce privește expunerea la lichidul acela care se depune pe uh, frunze, uh, s-au arătat uh, riscuri pentru culturile de porumb și substanța tiamitoxam. Iată, pentru cele trei substanțe active unde am identificat prin analiza de risc anumite clase de risc. De exemplu, pentru clotianidină, avem uh, ex, risc uh, la expunerea la praf la uh, diferite cereale, cum ar fi porumbul. Sunt o serie de chestiuni pe care nu le-am putut finaliza pentru că nu am avut suficiente informații pentru a determina uh, riscul de pe durată lungă pentru supraviețuirea albinelor în colonii. Uh, riscul pentru uh, albine uh, Uh, care culeg uh, polen și nectar este un risc chiar dacă cultura cu care a fost, uh, care a fost tratată cu neonicotinoide nu mai există pentru că și în culturile succesive mai apar și mai rămân de găsit uh, aceste reziduri, rămân reziduri neonicotinoide. În același timp, uh, uh, există și alte uh, circumstanțe pentru care datele culese nu au fost suficiente pentru încadrarea ca, în categoria de risc. Uh, în ce privește riscul la expunere sub, subletale, uh, și riscul la expunere, eh, în cazul expunerii la eh, lichidul acumulat pe tulpin și frunze. Aici, eh, din nou, analiza de risc este incompletă din cauza lipsei de date de specialitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie per questa esposizione. Innanzitutto voglio dare il benvenuto. Mulțumesc Mulțumesc. În primul rând vreau să vă urez bun venit, un bun venit călduros în numele Comisiei noastre Ministrului Regional al Agriculturii din insulele Baleare. Domnului Gabriel Company, mulțumim și mulțumim pentru vizita dumneavoastră și bine ați venit printre noi. Bun, dragi colegi, acum haideți să începem dezbaterea. Sunt foarte multe persoane care s-au scris la cuvânt. Bun, îmi veți spune că este o, un subiect foarte tehnic. Îmi, imagine, îmi imaginez că vor exista intervenții cu caracter mai politic, nu atât de tehnic și vom putea profita uh, în curând și de prezența domnului comisar Borg în acest sens. Așadar, vă invit să aveți niște intervenții sintetice. Văd că deja vreo 15 persoane s-au scris la cuvânt. Începem. Domnul Stadi și după aceea doamna Gerling. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Îmi face mare plăcere să mă întorc la comisia aceasta și mă îngrijorează foarte mult uh, modul în care a fost făcută această prezentare. Uh, domnul, uh, domnul invitat a spus că nu dispunea de suficiente informații. A repetat asta de mai multe ori. E un subiect foarte serios și ca domnul Bove, trebuie să dau și o explicație pentru, modul, pentru de ce anume mă aflu aici. Eu sunt uh, președintele apicultorilor din Cambridge și am un interes specific și sunt uh, îngrijorat în legătură cu viteza cu care se implementează această propunere până în iunie 2013 Studiul, studiul a uh, utilizat date și a, a făcut comparații cu noi standarde care încă n-au fost aplicate și mi se pare că întreaga situație a fost prezentată în afara contextului. Riscul real este să luăm un produs în, în legătură cu care nu există probe reale și există un risc real ca agricultorii noștri să utilizeze un proiect pe care apoi trebuie să-l producă, să-l, mă scuzați, să utilizeze din ce în ce mai mult, sau să utilizeze un alt produs cu un efect advers asupra albinelor. De aceea consider că noi trebuie să stopăm uh, această inițiativă, să avem o, o evaluare în adevăratul sens al cuvântului și de-abia apoi să continuăm. Mulțumesc, doamna Gerling. Și apoi doamna Iusu. Doamna Gerling, mulțumesc. Aveți dreptate ne adresăm persoanelor greșite aici. Și majoritatea întrebărilor pe care le am sunt pentru comisie, deoarece e vorba de comisie care trebuie să reacționeze la acest raport. Asta e problema noastră. O să vă reveni la asta ulterior. Câteva chestiuni referitor la EFSA. În primul rând, ar putea să ne dea mai multe lămuriri. S-a spus că se lucrează la un uh, nou regulament care urmează să fie aprobat în mai. Credeți că e aplicabil și că e rezonabil să facem asta, dat fiind că documentul nu a fost adoptat? Presupuneți că va fi adoptat, însă poate că nu, deoarece știu că oamenii de știință spun că e un document destul de problematic și în al doilea rând. De ce în acest raport EFSA a făcut o recomandare pentru acel tratament specific, deoarece știu că nu apărea asta inițial. Deci cum ați sărit așa la acest tratament fără să faceți nicio analiză științifică? Vă mulțumesc. Doamna Iusa, după care domnul Agnew. Mulțumesc. Îi mulțumesc și agenției EFSA pentru informațiile pe care ni le-a dat și pentru sinceritatea cu care ne-au spus că există un mare nivel de nesiguranță și că nu există toate datele pentru a face o evaluare. Eu cred că asta e mai important, asta e cel mai important din ce ne s-a spus, indiferent de toxicitatea nicotinoidelor. Pe mine mă interesează mult acest subiect, deoarece Spania produce cea mai multă miere. Avem peste 10.000 de stupuri și avem o producție de miere de 2,5 milioane de colonii de albine. Și am o exploatare agricolă, exploatație agricolă la care am și stupi. Deci de aceea mă interesează direct problema. Nu avem cum să avem o recomandare fără un temei clar, fără o bază. Nu s-au făcut uh, studii la fața locului. Și ar vrea să întreb următorul lucru pe reprezentantul EFSA. Ați ținut cont, în Spania avem un centru de cercetare privind albinele, Mariana Oiges, un veterinar care a publicat o lucrare privind uh, factorii care duc la pierderea populațiilor de albine. E un uh, articol publicat în 2010. Vă pot da ulterior revista dacă o doriți. Nu am la mine, din păcate. În studiile făcute au verificat în rezultatele studiului că polenul din stupi, cel folosit de albine, nu conține reziduri de nicotinoide de peste Apicultorii nu sunt îngrijorați de nicotinoide, ci de uh, veroa și nosema. Asta îngrijorează pe ei cel mai mult și sunt îngrijorați deoarece s-ar putea să le fie uh, interzis acest pesticid. Nu știu, mă gândesc că s-ar putea să greșim foarte mult dacă vom uh, transmite, dacă vom pune în practică aceste măsuri pe care comisia s-a grăbit să le prezinte. Domnul Lacniu, nu știu, nu mi se pare că un comunicat de presă greșit ar fi trebuit să ne alarmeze în halul ăsta știu ce s-a întâmplat și în Marea Britanie, când mulți politicieni au făcut o felul de declarații în legătură cu salmonela, care nu erau deloc întemeiate. S-au făcut o felul de teste și nu au fost probleme. Da, s-a spus că mii dintre noi vom muri din cauza encelofa, encelofopatie <laughs> cefalopatiei bovine spongiforme. Între timp nu s-a întâmplat asta. Între timp, de asemenea, am important tone, mii de tone de carne modificată genetică. De asemenea, s-a spus că agricultorii vor trebui să cheltuie bani pentru a face față schimbării climatice. Da, deci tot uh, o groază de bani trebuie cheltuiți pentru niște probleme inexistente. În ceea ce privește aceste nicotinoide, nu știu dacă există această problemă. Eu aș vrea să văd niște studii clare făcute în Marea Britanică, nepărtinitoare, cu oameni de știință la nivel înalt. Deci mie nu mi se pare corect să ne lă- lăsăm împinși de la spate de tot felul de interese. Vă mulțumesc, doamna Delanghe. Mulțumesc, domnule președinte. Sănătatea albinelor e clar importantă pentru viitorul agriculturii și putem vorbi ani de zile fără dovezi științifice și de fiecare dată vom găsi un motiv pentru a nu avea o siguranță de 100%, ci de 99%, să zicem. Eu cred că uh, nu e rău să vedem că cei de la comisie reacționează uh, Uh, în conformitate cu datele oferite de EFSA. Mi se pare corect. Deci noi trebuie să lucrăm pe baza dovezilor primite de la EFSA. Eu cred că ceea ce propune Comisia e foarte apropiat de studiul EFSA, de consilierea făcută de EFSA. Și există niște exemple în care propunerea Comisiei pentru săptămâna viitoare se îndepărtează de asta. În ceea ce privește tratarea semințelor, s-a spus că ar trebui să existe o interdicție pentru acele cultive, uh, culturi care atrag uh, albinele. Deci nu știu dacă vorbești de porumb și de grâu. Eu una nu cer încă o evaluare de impact. Eu cred că ar fi mai bine să avem o interdicție temporară în acest domeniu cât mai repede. În ceea ce privește uh, culturile care nu atrag albinele, sfecla de zahăr, aici ar trebui să avem uh, alte reguli. Deci de aceea e important să existe posibilitatea de a trata semințele atunci când cultura respectivă nu atrage albinele, deoarece prin tratarea semințelor se evită folosirea de produse fitosanitare ulterior. De exemplu, în mediul închis din sere, EFSA spune că nu există un, niciun risc sau un risc limitat. Însă nu văd că s-ar ține cont de această dovadă de către comisie. Și asta se întâmplă și cu alte plante care nu înfloresc, cum ar fi conopida. Deci ce faci cu astea? Deci eu nu spun că ar trebui să cerem o altă valoare de impact. Trebuie să avem o interdicție, măcar temporară, pentru a, tratarea semințelor. Uh, sau folosirea produselor fitosanitare pentru acele culturi care atrag albinele. Dar să respectăm sfatul EFSA. Nu e niciun motiv să acționăm în ceea ce privește sfecla de zahăr sau serele. Alte culturi atrag albinele, cum ar fi, cum spuneam, grâul și porumbul. Și eu cred că ar trebui să ținem cont de aceste sfaturi pe care le-am cerut noi înșine, de fapt. Mulțumim, Esther. Patrau Neveș. Mulțumesc, domnule președinte. Concluzia studiului care ne-a fost prezentat aici e că, într-adevăr, există un risc grav pentru albine atunci când sunt folosite nicotinoidele. Dacă e să ne luăm după ce s-a spus în studiu, ca și alți colegi care au luat cuvântul, ca și domnul Sturdy, trebuie să vă spun că eu am mari îndoieli în legătură cu viabilitatea acestui studiu. Mi se pare că lipsesc o serie de date din acestea. Și de aceea, întrebarea mea, din punct de vedere tehnic și nu politic, e următoarea. Care e nivelul de uh, fiabilitate a acestui studiu. Care e nivelul de siguranță sau nesiguranță a concluziilor prezentate? Deoarece în momentul de față, eu uh, înclin să mă gândesc că suntem aici pentru a acționa oarecum în mod precipita, precipitat, uh, alarmist, nu mi se pare corect. Deci avem nevoie de niște fapte validate din punct de vedere științific. Dacă nu reacționăm astfel, am putea cauza mari pagube agriculturii. Deci studiile științifice sunt esențiale. Importanța albinelor e clară în agricultură. Nimeni nu pune asta la îndoială. De asemenea, trebuie să ne dăm seama că folosirea anumitor substanțe active în agricultură, uh, în 91 erau vreo 1000 de persoane, de substanțe. Acum sunt vreo 250, deci s-au redus între timp. Ce înseamnă asta? Culturile sunt tratate din ce în ce mai insuficient, costurile de producție cresc, de asemenea nu avem uh, prea multe alternative pentru tratarea culturilor și există de asemenea și o nevoie sporită de a avea programe de monitorizare a sănătății populației de albine. Nu doar uh, din cauza problemei prezentate, ci uh, și din cauza altor probleme pe care nu le-am menționat aici. Și voi pune o întrebare strict tehnică. Ceea ce privește aceste studii prezentate aici. Nu știu dacă acest organism sau nu știu dacă comisia va face o anchetă, dacă se va pronunța pentru a scade nivelul de toxicitate pentru tratamentele în agricultură. Deci avem această problemă, avem și alta problemă. Deci vreau să știu dacă se vor investi bani pentru a găsi alte forme de a face agricultură care să reducă eventuale riscuri. Acestea sunt uh, întrebările la care cred că ar putea răspunde agenția EFSA. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Martin Hausling. Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich bin... Doamnelor și domnilor colegi, mă miră că aveți o poziție atât de negativă față de studiul EFSA și că uh, nu faceți altceva decât să deplângeți uh, pierderile din agricultură. Iată, uh, este acum doi ani în Eh, Germania de Sud am pierdut mai multe mii de colonii pentru că nu știam că există un risc din eh, partea neonicotinoidelor asupra populației de albine. Iată că acum avem această dovadă. Foarte bine. Ehm, EFSA este o agenție care se ocupă de sănătate, de siguranța albinelor, dar, dar uh, iată că se ocupă și de o, un factor crucial pentru sănătatea noastră alimentară și anume populațiile de uh, albine. Uh, Acum, uh, dumneavoastră uh, vorbiți doar uh, de pierderile din agricultură și pentru asta puneți sub semnul îndoielii rezultatele EFSA, studiului EFSA. Sigur, studiul, studiul nu este exhaustiv, dar iată, pentru prima dată avem certitudinea că știm de ce s-am, am pierdut anumite populații de albine. Da? Pentru că până acum nu știam uh, că pesticidele și alte substanțe sunt responsabile pentru pierderile respective. Deci, până ce, dacă vreți să așteptăm rezultate finale, exhaustive, care sunt dovedite de 33 de studii, s-ar putea să fie prea târziu. Trebuie să fim precauți, să fim preventivi, atât în ce privește protecția consumatorului, cât și protejarea efectivă a populațiilor de albine. Deci, o simplă interdicție sau aceste aprecieri paușale nu cred că sunt nici suficiente și nici indicate. Deci să punem călușii industriei produselor chimice fără să ne uităm la interesul de lungă durată al apicultorilor nu este nu este deloc oportun și mă miră sincer această uh, atitudine. Nu pot decât să confirm și să uh, EFSA, studiul EFSA și să mulțumesc uh, pentru că iată ne dă posibilitatea să punem în aplicare interdicții pentru anumite uh, substanțe. Mulțumesc Martin Schmidt, după aia domnul Adam și alții după el. Mulțumesc. Mulți colegi s-au referit la ce aș fi dorit să spun și eu. Mie mi se pare că reacția uh, unor colegi a fost uh, destul de corectă și de asemenea salut uh, sinceritatea domnului de la EFSA. Asta e diferența între știință și politică. Uh, politicieni de multe ori vă lucrurile în alb și negru, știința a devenit ceva dogmatică și nu are de-a face cu fapte. În schimb, dumneavoastră, într-adevăr, vedeți toate nuanțele uh, existente. Nu e ușor să incluzi uh, obiectivitatea științifică în discuțiile noastre și se vede și astăzi. Deci acest studiu modest a fost uh, practic uh, citat ca fiind uh, Evanghelia. Nu știu, nu mi se pare uh, normal. Ar trebui să vedem care sunt concluziile și să nu uităm că EFSA e singura organizație uh, nepărtinitoare de la care avem dovezi din acest domeniu și eu cred că avem clar un caz aici în, în fața căruia trebuie să uh, reacționăm. Albinile sunt esențiale pentru agricultură, albinile au probleme, deci noi trebuie să facem ceva în legătură cu aceste substanțe chimice. Și faptul că cei de la comisie au reacționat dă dovadă de proporționalitate și realism. Eu cred de asemenea că avem nevoie de alte cercetări nepărtinitoare înainte de a hotărâ, însă va trebui să luăm o decizie și întrebarea mea pentru EFSA e ce alte cercetări mai faceți, ce alte investigații mai faceți, deoarece lucrurile clar nu se opresc aici. Eu sunt pentru acțiunile comisiei, însă avem nevoie de mai multe date credibile care să nu vină din partea unor grupuri de lobby uh, ale căror uh, idei să fie repetate aici și de eurodeputați cu un nivel mai mult sau mai mare de credibilitate. Deci eu cred că trebuie să facem față acestor probleme înainte de a trece la uh, luarea deciziei. Al Eileen... Ah, nu mă scuzați. Doamna Garcia Perez. Mulțumesc. Sunt de acord cu ce a spus la început. Una e conținutul politic aici, în legătură cu posibilele efecte ale punerii în practică a noi legislații și e clar că va trebui să discutăm cu comisarul despre toate aceste aspecte practice, apare și pe ordinea de zi asta. Și în ceea ce privește prezentarea acestui raport, eu cred că evaluările ar trebui să fie diferite și reacțiile noastre diferite. Noi, această comisie, de mai multe ori am spus că suntem îngrijorați de situația populației de albine din Europa. Ne îngrijorează dispariția unui număr mare de uh, colonii. Și e clar că trebuie să avem mai multe cunoștințe științifice în legătură cu ce se întâmplă. Deci aș vrea să știu ce inițiative vor putea fi prezentate în această privință. E drept de asemenea că în prezentarea sa EFSA și vorbesc obiectiv, deoarece mă voi baza doar pe ce a fost pus aici în prezentarea inițială. Deci, ați ridicat două probleme asupra cărora aș avea întrebări. Pe de o parte, v-ați referit la folosirea metodologiei. Ați spus că s-a folosit o metodologie care până în mai nu va fi adoptată, deci ar vrea să știu dacă vă gândiți că această nouă metodologie, care încă nu a fost adoptată, ar putea avea de a face cu posibilitatea de a fi ținut cont sau nu de toate informațiile necesare. Și în al doilea rând, de mai multe ori ați ridicat probleme cum ar fi neajunsurile, lacunele, uh, nesiguranța, faptul că anumite date nu sunt disponibile și dați fiindcă vorbim despre o chestiune atât de importantă. Munca agenției EFSA e fundamentală, e un organism științific independent pe care ne bazăm. Și de aceea cred că EFSA ar trebui să aibă posibilitatea de a face o treabă excelentă asupra, în funcție de care să luăm noi o decizie politică ulterior. Deci vă întreb, ați avut suficient timp la dispoziție pentru a întocmi un studiu într-adevăr serios care să ne permită să luăm deciziile ce se impun? Deci dacă îmi puteți răspunde, domnule Fontier, m-aș fi foarte recunoscătoare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Costinger, după care George Lyon. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și reprezentantului EFSA pentru prezentarea studiului său. Suntem cu toții de acord că albinele sunt o parte, un element indispensabil al agriculturii noastre și că de aceea trebuie protejate trebuie protejate cu atât mai mult cu cât uh, avem date clare că, uh, că există dăunători acestor albine. Uh, numai că trebuie să-l contrazic pe Martin Häusling. N-am văzut, de exemplu, niciun studiu uh, comandat și elaborat de industria, reprezentanța industriei produselor chimice, ci doar acest raport EFSA în, în, alt, în același timp, nu cred că un raport atât de lacunar trebuie să stea la baza deciziilor noastre politice, cu implicații foarte largi. În studiul său, EFSA se Eh, bazează, dar eh, ca informație pe studii care n-au găsit nicio corelație cauzală între neonicotinoide și eh, albine, însă nu ține cont de acele rezultate. În Austria, de exemplu, se arată foarte clar că nu există corelație între uh, între utilizarea de neonicotinoide și albine. Și nu știu de ce aceste, albine, de ce aceste date nu au fost uh, avute în vedere. Nu pot să mă închipui că Ministerul Sănătății din Austria nu ar fi furnizat uh, datele care confirmă acest uh, lucru. Oricum, studiul EFSA nu ține cont de aceste uh, date. Sigur că avem probleme cu alți dăunători, cu alte uh, elemente, uh, cu efect, uh, cu impact negativ și există problema în Germania că și suprafețele și populațiile de abine sunt foarte mici și de aceea este uh, o altă situație decât poate în culturi pe suprafațe eh, mai mari. Eh, mă opun de altfel și eh, alternativei de a folosi plante modificate genetic în diferitele culturi agricole ca o alternativă. Și și chiar și întreprinderile din agricultură au, au făcut adaptări, inclusiv adaptări tehnice la anumite uh, utilaje de recoltare pentru a uh, nu uh, genera impact negativ asupra polenizării și multiplicării culturilor. Vreau să vreau să întreb cum, cum se gândește Eh, cum se gândește EFSA să facă publice aceste eh, date atât de lacunare și de ce, de ce nu și-a luat mai mult timp pentru a ține cont de toate datele, pentru a face cercetări mai exhaustive? În ce privește eh, moartea populațiilor de albine în, care nu, în regiuni în care nu se folosesc neonicotinoide, avem deja studii în Europa Uh, cu privire la unele populații de albine încrucișate cu populații de albine din Statele Unite, din America de Nord. Vreau să întreb EFSA dacă uh, nu cumva și aceste încrucișări de populații de albine au fost cauza um, decesului atâtor colonii de albine. Mulțumesc! George Lyon. În primul rând vreau să-i mulțumesc agenției EFSA pentru prezentare. Am citit raportul cu multe pagini și când am ajuns la capăt aveam mai multe întrebări decât răspunduri. Chiar și de fiecare dată se tot spunea că nu sunt suficiente dovezi, suficiente informații, deci asta tot apărea în uh, raport. E un exercițiu teoretic, nu e un studiu neapărat făcut pe teren. Și clar au fost uh, identificate, în ciuda neajunsurilor, anumite probleme, anumite riscuri la adresa populației de albine și trebuie să luăm lucrurile în serios. Însă riscurile teoretice și uh, pericolul real asupra populației de albine sunt două lucruri diferite. Și din cauza lipsei de date, de neajunsuri în ceea ce privește datele și din cauza lipsei de studii pe teren, mi se pare că nu se declară această diferență. Uh, de exemplu, nimeni nu a analizat, de exemplu, recoltele uh, în funcție de anotimp. Uh, primăvara sau uh, iarna deci, când e vorba de recolta de iarnă, ce se întâmplă? Semănăturile se fac toamna târziu, când albinele deja sunt în stup, nu mai umblă prin atmosferă. Nimeni nu a făcut un, un studiu în funcție de uh, sezonul recoltelor, de exemplu. Deci eu mă întreb dacă uh, soluția propusă e justificată de dovezile găsite. Uh, dar asta e o întrebare pentru comisie, nu pentru EFSA. Pentru EFSA am următoarea întrebare. Da, lipsesc multe date, multe informații. Deci nu putem ajunge la niște concluzii uh, corecte, De deci, noi vrem să fim siguri că ați identificat și că identificați adevăratele riscuri. De asemenea, ce se face la nivel practic pentru a evalua uh, impactul posibil asupra populației de albine din cauza acestui risc? Înțeleg ce cu riscul teoretic, Însă, vă spun, uh, uh, pagubele aduse populației de albine reprezintă ceva diferit. Spre deosebire de Martin, eu nu aș spune că neapărat uh, populația de albine e în uh, scădere. Nu știu, fluctuează foarte mult populația de albine și Finlanda e un astfel de exemplu. Eu nu cred că putem susține că există acum uh, o problemă enormă de scădere a populației de uh, albine. Eu cred că este nesiguranță în legătură cu uh, fluctuațiile populației de albine. Deci ar fi bine dacă EFSA ar putea soluționa asta pentru a ști exact ce trebuie să facem după aceea. Mulțumesc. Doamna Reimers. Mulțumesc. Și eu mă alătur multor antevorbitori în sensul că Uh, așa cum chiar EFSA a arătat, uh, datele prezentate aici nu sunt suficiente și nu sunt prea certe. Avem nevoie de mai multe date, mai multe fapte, mai multe cifre, de studii care uh, studiază, investigează în profunzime fenomenul. EFSA, EFSA totuși a decis că există un risc pentru albine, uh, și ne recomandă acum să interzicem anumite substanțe. O astfel de recomandare este destul de extrem, aș zice eu, pentru uh, câte, cât de puține date au fost prezentate. Sigur că se poate căuta o soluție tehnice, tehnică, deci uh, pot fi îmbunătățite uh, utilajele de însămânțare uh, ca să nu există un praf, o poluare cu praf așa de mare. În Germania, în țara mea, um, avem o problemă la culturile de rapiță care nu mai pot fi uh, nu mai pot fi uh, uh, tratate cu anumite pesticide. Singurul pesticid care a mai rămas în vigoare, ca să zic așa, el este deja cu, față de acesta, a, rapița de, dezvoltat deja rezistență și și uh, problema rapiței este că, uh, că dacă, dacă avem o problemă cu cultura de rapiță, în lanțul de alimentare și aprovizionare apar și alte probleme, cu, pentru că rapița este un înlocuitor de soia esențial, uh, are și alte utilizări. Deci, cu alte cuvinte, ce vreau să spun? Avem nevoie de date mai bune, de date certe de studii comparative, să vedem, de exemplu, care este impactul încrucișării diferitelor populații de albine, care este impactul anumitor zoonoze specifice populațiilor de albine, care este importanța modificărilor climatice. Și atunci putem vorbi despre o posibilă soluție la problemele noastre. Mulțumesc. Glattenfeld de Repoi Meghines. Domnul Glattenfeld. Köszönöm nem vitatható, hogy a... Mulțumesc. Fără îndoială, pesticidele reprezintă un risc uh, specific uh, și crescut pentru albine. Tocmai de aceea aceste riscuri trebuie evidențiate și pe etichetare, pe ambalaj, adică trebuie specificate condițiile în care pot fi folosite pesticidele. Dacă sunt respectate aceste uh, condiții, atunci riscurile pot fi diminuate sau chiar eliminate. Deci, problema nu se pune în felul următor, există sau nu există risc, ci problema trebuie, întrebarea se pune care este tehnologia cu care poate fi utilizat un anumit pesticid cu risc cel mai scăzut. Și trebuie să ne mai gândim și la consecințele interzicerii unei substanțe pesticide. Pentru că există astfel de consecințe. Noi trebuie să avem grijă de asta. Ungaria este unul din cei mai mari producători de miere din Uniunea Europeană. Pentru noi, de aceea, sănătatea albinelor este esențială. La noi, substanțele Uh, pesticide sunt tratate în special pentru tratarea materialului de însămânțare. De, de ce? Pentru că uh, în Ungaria uh, trăiește un dăunător specific importat cândva din Statele Unite ale Americii care afectează planta tânără. În Ungaria au dispărut uh, în urma utilizării uh, incorrecte a pesticidelor circa 1% din populațiile de albine. Dar anul trecut uh, n-am avut nicio eliminare de culturi, de, de, de colonii de albine care a putut fi atribuită utilizării de neonicotinoide. Din contră, putem spune că majoritatea coloniilor care, de albine care au, dis, uh, care au dispărut, au dispărut în urma utilizării unor pesticide care puteau fi înlocuite cu neonicotinoide. Un apicultor uh, din Ungaria a efectuat un astfel de studiu. Uh, floarea soarelui tratată cu neonicotinoide a fost investigată pe timpul unui ciclu anual întreg deci inclusiv peste iarnă și uh, uh, anul următor, și s-a dovedit că nu a existat niciun Uh, niciun impact al neonicotinoidelor asupra albinelor. Uh, și de altfel și uh, floarea soare este protejată tot prin tratarea materialului de însămânțare în Ungaria. Ce s-ar întâmpla dacă aceste neonicotinoide ar urma să fie uh, interzise? Cu siguranță că fermierii ar reveni la acele pesticide împotriva uh, dăunătoarelor specifice uh, care se bazează pe compuși organici uh, fosfatați și care se folosesc nu încă din perioada însămățării, ci din, în perioada de inflorescență. Alternativa ar fi să uh, nu, nu mai, nu mai uh, cultivăm uh, porumbul în Ungaria, da? ceea ce ar însemna că uh, producția corespunzătoare ar fi, uh, s-ar muta automat în Ucraina. O a treia soluție posibilă pe care Ungaria o refuză ar fi să producem uh, porumb uh, modificat genetic, dar noi refuzăm acest lucru. Deci, Problema în cauză este una foarte gravă și foarte controversată. Nu trebuie să ne gândim la existența sau neexistența riscului, ci trebuie să ne gândim mai departe cum putem, prin ce tehnologii putem, în cooperare cu fermierii, să reducem riscurile pentru că în colaborarea noastră cu fermierii noștri în Ungaria am ajuns să nu mai avem niciun fel de, nicio pierdere de colonii de albine Uh, din cauza neonicotinoidelor. Mulțumesc! Maria McGuinness, poi Mulțumesc, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim și EFSA pentru prezentare, deoarece e de ajutor pentru noi să avem o discuție tehnică în detaliu, dar e și, până la urmă, o discuție politică. Uh, ea va decide rezultatul. Am niște întrebări pe al doilea slide, EFSA spune că le-a fost acordat mandat de către comisie și mă întreb uh, care este calendarul pentru analizarea tuturor studiilor care au fost la dispoziție și am auzit foarte clar pe reprezentantul EFSA spunând că comisia a indicat datele care trebuie luate în considerare întreb dacă EFSA mm, crede că erau și alte date care ar fi putut fi utilizate pentru a ajunge la concluzii cred că acele, lips, acele lipsuri în date la care s-au referit alți colegi sunt reale și aș vrea să știm mai multe despre asta. Uh, cum spunea domnul Smeis, aș întreba și eu dacă EFSA ar propune mai multe cercetări sau unde sunt aceste lacune sau datele acestea le aveți la dispoziție, dar n-ați avut timp să le analizați. Deci există o uh, diferență între o analiză de birou și o analiză de teren. Cred că foarte bine au spus și alți colegi acest lucru. Noi am dezbătut uh, chestiunea și cred că toată lumea din uh, camera aceasta vrea să facă ceea ce este bine și anume să fim, uh, să avem uh, cu toții siguranță cât mai multă. Am o întrebare specifică. Dacă propunerea comisiei devine lege și noi uh, interzicem aceste substanțe, vom vedea oare că va crește în mod semnificativ populația de albine și când anume? Pentru că eu înțeleg că există pericole mai uh, urgente. De exemplu, Veroa. Și poate trebuie combătute acestea mai întâi. Și apoi, în legătură cu consecințele neașteptate, cum a, tocmai a spus domnul Gladfelder, ce s-a întâmplat în Ungaria, cu parazitul porumbului. Dacă fermierii continuă cu, cu recoltele pe care sunt utilizate aceste produs, produse și apoi produsele sunt interzise, ce alte produse vor fi utilizate și care sunt consecințele utilizării? Și dacă nu pot uh, utiliza niciun fel de produs, atunci care este implicația pentru agricultura din aceste regiuni? Și în final, domnule uh, președinte, aș dori ca doar neonicotinoidele să fie problema că am putea rezolva problema, dar noi știm că lucrurile nu stau, nu stau așa, nu sunt atât de simple, deci trebuie să uh, alegem fo- cu foarte mare grijă o soluție pentru rezolvarea unei probleme. Mm, poate, pentru că sunt mai multe, mizele sunt multiple. Discuția oricum e foarte importantă și sper că reprezentantul EFSA poate răspunde măcar unora din întrebările punctuale care au fost adresate. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Sikerski. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am uh, unele dubii și uh, sunt îndreptățite uh, aceste dubii în legătură cu certitudinea pe care ne oferă datele. În același timp ne preocupă problema albinelor. Studiul care ne-a fost prezentat astăzi care recomandă interzicerea sau reducerea utilizării acestor produse uh, trebuie tratat cu maximă precauție. Adică uh, trebuie să vedem mai întâi care este faza, anotimpul, perioada în care se aplică aceste substanțe. Uh, mă tem că e cam primpită această recomandare. În al doilea rând, trebuie să vedem mai întâi care sunt substanțele Uh, chimice care sunt folosite, în ce măsură sunt folosite și care sunt, este impactul fiecarea dintre acestea. Deci uh, trebuie să vedem care este impactul asupra a uh, plantei pe care e menită să o protejeze această substanță, respectiv care este impactul negativ asupra altor specii. Trebuie să vedem care sunt apoi uh, condițiile climatice care de la stat membru la stat membru pot uh, influența mai mult sau mai puțin aceste uh, riscuri. Ar fi bine dacă ar exista o continuare a acestor studii pe această temă. Mulțumesc. Grazie. Grazie Sikirischi, Eric e poi Albertes. Mulțumesc. Și acum următorul vorbitor, domnul Andrie. Mulțumesc, domnule președinte. Am, am înțeles, cred, abordarea EFSA, dar și limitele acțiunii acesteia. Dacă cunoaștem cu toții rolul fundamental în polenizare al albinelor pentru 80% din culturile din Europa și cunoaștem și rolul acestora pentru sănătatea publică. De altfel, Ceea ce, ne ceea ce ne îngrijorează este rata mortalității coloniilor de albine de mai mult de 20 de ani încoace legată de utilizarea pesticidelor. Cred că, deși e dificil, trebuie să luăm această problemă foarte în serios. Mă întreb dacă n-ar fi poate mai bine să facem o evaluare de impact a anumitor produse înainte de a le pune pe piață, de a le comercializa în situația actuală. Eh, trebuie să ținem cont de principiul de precauție și astfel încât aș preconiza ca Comisia să suspende eh, produsul acesta de pe piață, cum a făcut Franța. Dacă știu eu bine, în Franța această decizie n-a avut eh, un impact iremediabil sau insustenabil pentru agricultură. Asta în așteptarea rezultatelor științifice mai clare în legătură cu riscurile colaterale, ca să spun așa. Și miza este majoră în această după-amiază aici. Și anume, să facem o muncă specifică, munca, să, să sprijinim munca EFSA, o muncă științifică coordonată în legătură cu uh, albinele și pesticidele și, și eu sunt de acord că trebuie revăzute procedurile de omologare a produselor fitosanitare. Grazie, Eric. Albert Des. Mulțumesc, Albert Des și apoi José Bové. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kurze Wortmeldung. Bă, mulțumesc, domnule președinte. M-a șocat uh, oarecum afirmația din prezentare că nu se poate exclude. Păi, uh, nu vă supărați. Dacă, uh, dacă pe baza unor astfel de afirmații trebuie să produc uh, texte prin care se interzice anumite, uh, se interzic anumite uh, substanțe, atunci aș avea o problemă. Eu sunt un mare promotor al alimentelor bio, dar acum în ce privește utilizarea acestor neonicotinoide, să știți că interzicerea lor uh, pe uh, o suprafață de peste un milion de hectare de rapiță cultivată da? Uh, ar fi o, cu un mare impact. Se vorbește despre, în reforma politicii agricole comune, despre diversificarea culturilor. Acum, dacă dispare această rapiță care contribuie la creșterea fertilității solului eh, prin cultivarea periodică, eh, am avea o mare problemă. Și atunci mă, vă întreb, eh, domnule reprezentant al EFSA, aveți cunoștință de vreun caz în Germania conform cărea uh, cultivarea rapiței sau culturile de rapiță ar fi uh, uh, provocat daune populațiilor de albine. Evident, asta în cazul în care pesticidele respective sunt folosite exact conform instrucțiunilor de utilizare. Da? Pentru că există posibilitatea ca în anumite locuri să se folosească material de însămânțare neconform sau pesticide cu tehnologie neconformă și așa mai departe. Dar vreau să vă uh, uh, împărtășesc o, o experiență personală. Încă din anii 60 cultiv eu însumi rapiță. Și am fost prim, unul din primii din Germania care a cultivat așa numită rapița 00, de tip 00, dublu 0. Și, și uh, la început uh, uh, au murit foarte multe căprioare și căpriori. Uh, Uh, din uh, grupurile alternative și ecologiste se cerea interzicerea rapiței pentru că ar fi existat o legătură cauzală. E, studiile cu timpul au arătat că nu a existat nicio relație cauzală între culturile de rapiță și, uh, și moartea căprioarelor și căpriorilor din zonele adiacente. Deci trebuie să avem certitudine că există o relație cauzală dacă vrem să interzicem ceva. Dar nu putem interzice uh, o substanță pentru că credem că există un risc, dar nu-l putem eh, exclude și nici confirma 100%. Deci, nici noi nu putem exclude că în următoarele ore vom fi loviți de un asteroid, nu-i așa? Uh, grazie, Albert. José Mulțumesc. Acum José Bove. Mulțumesc. La fel ca domnul Smith, voi încerca să fiu cât mai obiectiv posibil. Deci, foarte clar, trebuie spus, pentru că cred că e o realitate, nu există doar o singură cauză pentru mortalitatea albinilor Sunt cel puțin trei, și anume maladiile, care pot fi, de exemplu, pesticide și uh, potențial uh, organismele modificate genetic. Deci este un cocktail, un mix, asta e realitatea astăzi. Uh, și atunci avem o problemă cu aceste produse neonicotinoide, pentru că e vorba de produse neurotoxice și așa sunt lucrurile, ele atacă sistemul nervos al animalelor și, într-adevăr, ă, pur și simplu bine, nu-și mai regăsesc tupii și pot dispărea. Deci avem o problemă gravă. Și anume e vorba de un produs specific care atacă albinele, dar atacă și toate celelalte insecte care joacă un rol în polenizare. Deci e o problemă că nu atacă doar insectele care trebuie omorâte, ci insectele care sunt, uh, au rol în polenizare. Uh, o a doua problemă, un al doilea nivel, și trebuie subliniat asta, astăzi e recunoscut faptul că câștigul pentru agricultură pe, din partea uh, sau de pe urma albinelor e de 15 miliarde de euro pe an. Uh, asta obținem noi de pe urma muncii de polenizare albinelor. Dacă mâine albinele dispar, reprezintă un cost gigantic pentru agricultură și o calamitate pentru hrana populațiilor dată. Deci să salvăm albinele e fundamental în toate regiunile și, în ultimul rând, și mă opresc aici, în Italia există cercetări foarte interesante duse în nordul Italiei. E un proiect APNet, așa numitul proiect APNet, în legătură cu introducerea rotației culturilor locul utilizării acestui tip de produse. A fost un proiect important, uh, științific și care a demonstrat că nu doar că nu au existat pierderi pentru culturi, ci din potrivă, agricultorii puteau să se lipsească de pesticide în condiție de rotație de culturi efectuată corect ceea ce e important în dezbaterea noastră asupra reformei PAC și introducerea acestei rotații a culturilor. Iată elementele pe care am vrut să vi le expun atenție și vreau să felicit uh, până la urmă totuși EFSA pentru uh, munca sa și pentru curajul său pentru că a adus elemente noi în discuție, pentru că adesea în această sală uh, aud că nu trebuie criticată EFSA, deoarece EFSA totdeauna dă aviz uh, pozitiv uh, pentru un anumit număr de produse, dar iată, de data asta EFSA spune că nu e neapărat pozitiv uh, această măsură și că există dubii și atunci se spune că EFSA nu este serioasă. Cred că e destul de curios. Și cei care au apărat întotdeauna EFSA, astăzi, iată, o contestă. Deci, haideți să avem o atitudine mai normală. Da? Dacă să încercăm să fim din ce în ce mai obiectivi, aș dori, și eu sigur că salut ceea ce face EFSA. Maria Gabriel, grație. Mulțumesc, Maria Gabriel și în încheiere doamna Luling. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să salut uh, reprezentantul EFSA pentru o poziție deschisă în ceea ce privește uh, elementele pro și contra ale studiului prezentat. Eh, trebuie să cunoaștem efectul pesticidelor asupra albinelor, efectul negativ. Aș putea da și eu un exemplu, conform unui raport eh, privitor la Bulgaria, în cursul anului 2011, eh, au pierit multe populații de albine, e vorba de 64% de de procente care au fost intoxicate ca urmare a utilizării pesticidelor. Sigur că există probleme în agricultură legate de utilizarea nereglementată a pesticidelor și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Bove. Cauzele mortalității albinelor sunt numeroase. Deci apicultorii așteaptă uh, de la Europa măsuri realiste și măsuri care să fie puse în practică. Comisia cred că a făcut un pas înainte. Noi trebuie să ținem cont de toate aspectele. Trebuie să încercăm să ne păstrăm populațiile de albine, nu trebuie să uh, lovim apicultorii și îmi doresc din inimă ca noi să avem o dezbatere pe fond și să nu fim obligați să alegem între uh, miere și porumb, miere și rapiță, deci cred că toată lumea trebuie să aibă de câștigat și nu de pierdut. Aș avea și câteva întrebări. Întâi, uh, aș dori să știu dacă putem să obținem rezultatele uh, obțin, din anumite state membre, ceea ce s-a făcut până acum. Cred că studiul ar fi cu atât mai legitim. Cred că sunt țări cum ar fi Italia, Franța, Slovenia, unde există interdicții parțiale care au fost deja impuse în legătură cu aceste produse și aș dori să știu dacă rezultatele pot fi făcute publice. Și ca urmare a acestor interdicții mă întreb dacă există și efecte pozitive asupra albinelor. Acum doi ani eh, a fost impus un anumit termen. Eh, noi știm că produsele neonicotinoide prezintă un risc potențial și uh, după un, uh, un număr de ani lasă anumite reziduri uh, pe plante. Nu știu de ce a fost impus un termen doar de 2 ani și mă întreb dacă după acești 2 ani s-a făcut și o analiză de impact. A, astea sunt întrebările pe care aș dori să le adresez reprezentatului EFSA, căruia doresc să-i mulțumesc pentru curajul de a ne prezenta o chestiune atât de sensibilă și aș dori să știu în concluzie că e necesar să dispunem și de alte date și e necesar de asemenea să respectăm modul de utilizare a pesticidelor și nu trebuie să luptăm împotriva agricultorilor și să, îi întărâtăm pe apicultori împotriva agricultorilor. Doamna Luling. Mulțumesc. Eu am fost numită raportor permanent privind situația apiculturii în Europa. 1994. Și atunci au, făcut, au fost făcute primele propuneri, primele rapoarte și am cerut atunci uh, asistență pentru a îmbunătăți situația apiculturii în Europa. De altfel, am propus și o primă pentru colonizarea cu albine. Toate aceste propuneri au fost ignorate de comisie și până la urmă am avut acest uh, micuț regulament pentru îmbunătățirea producției și comercializării mierii. S-a început cu 10 milioane, milioane, nu miliarde și am ajuns la 34 de milioane și iată, eu, an de an, tot am făcut eforturi, totul uh, am sprijinit această idee. E singurul credit care a crescut de la an la an, deoarece nu eram uh, în cadrul procedurii de codecizie pentru acest regulament. Țineam să vă reamintesc toate acestea, deoarece mm, ulterior am salutat faptul și salut faptul, de altfel și acum, că mulți colegi între timp și-au dat seama cât de important este acest subiect. Mai ales după ce am văzut cât de mult a crescut mortalitatea în rândul uh, populațiilor de albine. Domnule președinte, proiect de lege vă poartă numele. Nu trebuie să uităm că prioritatea noastră este menținerea unei populații suficiente de albine în Europa pentru a garanta polenizarea. Acum, Trebuie oare să ne grăbim să luăm o decizie, să adoptăm această interdicție fără niște date clare? Deci să facem asta, să interzicem tratarea uh, semințelor pentru anumite culturi. Eu aș fi de acord dacă am avea o alternativă disponibilă imediat. Dacă da, de ce să nu facem asta? Însă dacă nu e cazul, dacă nu avem o altă opțiune, mă întreb dacă nu riscăm să pierdem o recoltă întreagă din cauza că nu avem dovezi științifice clare. Deci ei ne spun că nu există alternativă. deci care au făcut studiu ne spun că lucrurile funcționează cel puțin în Republica Federală Germania. Știu că s-a făcut acolo un studiu. Deci mă întreb dacă EFSA e gata să își perfecționeze analizele pe care unii le consideră ca nefiind uh, tocmai solide. Eu vreau să spun lucrurilor pe nume. Vreau să avertizez comisia în fața pericolului de a lua decizii pripite în ceea ce privește interzicerea tratării semințelor, fără să avem o alternativă. Și vă spun, din informațiile furnizate de agricultori, această interdicție ar spori riscurile, ar crea probleme și mai mari. Deci aș vrea să știu dacă într-adevăr, Comisia Europeană este gata să uh, nu ia o decizie pripită în ceea ce privește interdicția tratării semințelor. Eu nu cred că ar trebui să acționăm din motive politice, să încercăm să interzicem pesticidele, chiar dacă nu există o dovadă clară în legătură cu pericolul existent. Dacă avem alte opțiuni, de ce nu? Da, să avem o interdicție, însă dacă nu avem o alternativă și dacă riscăm, nu știu, mă întreb dacă vom acționa ca francezii, care din motive politice au optat pentru o interdicție, deoarece e populist, e bine văzut să faci așa ceva, nu? Sau mă întreb dacă ne vom baza pe niște analize serioase și dacă vom face uh, Uh, tot posibilul pentru a păstra uh, recoltele pe teritoriul Europei. Vă mulțumesc, doamnă Luling. Ancora volta la... Acum îi voi da cuvântul domnului Herman Fontie, care va răspunde pe, în măsura posibilului la întrebările ridicate. Vă rog totuși să vă limitați la maxim 10 minute. Urmează să vină și comisarul Bor și nu am dorit să acumulăm o întârziere prea mare. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Quite challenging. A lot of questions. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund în 10 minute, nu știu dacă voi reuși. Sper că am reținut uh, toate întrebările care au fost adresate direct EFSA mi s-a pus întrebarea de ce am folosit un aviz științific ca uh, document de orientare pentru studiu. Răspunsul e simplu. Comisia ne-a, cerut să facem acest lucru. Și apoi, de ce Comisia ne-a cerut să folosim un aviz științific ca document de orientare? Pentru că acest aviz științific uh, conține noi informații științifice și Comisia considera că este foarte important ca noi, în cursul evaluării noastre, să ținem cont de aceste noi date științife, științifice, de noile date din literatura de specialitate care uh, vizează în special efectele subletale asupra populațiilor de albine. Acesta este motivul pentru care noi am folosit uh, la solicitarea Comisiei avizul științific. Um, nu cred că am făcut, uh, uh, n-am făcut recomandări cu privire la anumite tratamente. Nu, n-am făcut niciun fel de recomandare. Am, am indicat Uh, am indicat anumite uh, riscuri și am arătat unde credem noi că există important să fie tratate frunzele, deci, uh, deci partea supraterană a plantei. De ce nu s-au făcut studii de teren? Studiile din teren au fost luate în calcul în studiul nostru, într-adevăr. se spune că, uh, de exemplu, uh, că există patru studii de uh, teren care au investigat anumite efecte. Și aceste studii, la rândul lor, folosesc condiționalul în formularea concluziilor lor. Deci, am avut în vedere studiile din teren, uh, și uh, am fi vrut să avem mai multe, dar uh, nu am uh, studiat doar literatură de specialitate, ci ne-am bazat pe niște studii foarte clare care au fost efectuate în teren atunci când am formulat concluziile. Repet spun, a spus domnul Bove. Nu am afirmat cu niciun cuvânt că am găsit uh, singura cauză a colapsului coloniilor de albini. Nu acesta a fost uh, mandatul pe care l-am primit și nici nu spunem și nici nu afirmăm că neonicotinoidele sunt cauza uh, decesului miilor de colonii de albine. Nu pot să afirm așa ceva. Am putea afirma că nu este exclus că uh, neonicotinoidele contribuie într-o oarecare măsură la această reducere a coloniilor de albine. Dar oricum asta nu făcea parte din mandatul nostru. În ce privește studiile de monitorizare, am cules studii de monitorizare, le-am analizat, uh, între altele un studiu de monitorizare și în Slovenia. Aceste studii au fost discutate în detaliu cu prilejul uh, reuniunii experților din statele membre. Sigur uh, că este dificil să stabilești o cauzalitate între, uh, în, în procesul de monitorizare uh, care să fie specifică pentru utilizarea de neonicotinoide. Dar am ținut cont de monitorizările din statele membre pe care le-am primit. A fost strâns termenul de predare al studiului? Da, termenul a fost unul strâns. Dar nu cred că termenul de predare al studiului ar fi avut vreun impact asupra calității concluziilor pe care le-am formulat. A fost dificil, dar am alocat toate resursele necesare desfășurării studiului și nu cred încă o dată că uh, termenul uh, strâns ar fi uh, avut vreun impact asupra calității studiului. EFSA recomandă studii noi? Da, noi EFSA recomandăm studii suplimentare. Acest lucru are legătură și cu o întrebare, are legătură și cu întrebarea cu privire la avizul științific care a fost considerat document de orientare. Și anume, există o corelație între avizul științific și, și lacunele de, cu privire la datele științifice pe care le-am identificat? Da, există o astfel de legătură. Tocmai de aceea am indicat o listă de eh, lacune, de lipsă de date, acolo unde dorim mai multe date pentru a putea afirma concluzii eh, certe în legătură cu efectul sau impactul neonicotinoidelor. Mă mai uit prin lista întrebărilor pe care mi le-ați adresat. Deci, în rezumat, vreau să vă uh, reamintesc elementele cheie ale concluziilor noastre. Nu se poate nega că neonicotinoidele sunt foarte toxice. Avem datele de toxicitate acută, inclusiv toxicitatea subletală. Deci neonicotinele sunt substanțe foarte toxice. Studiile recente au arătat că există efecte comportamentale și subletale în anumite cazuri am putut să facem o analiză de risc, da? la nivelul cel mai simplu. Și în unele cazuri, acest risc uh, pe care l-am evaluat s-a confirmat. În alte cazuri, nu s-a confirmat. Respectiv, uh, s-a uh, infirmat. Da? De exemplu, în cazul uh, sfeclei de zahăr, expunerea la polen și expunerea la praf nu reprezintă o uh, legătură, nu are legătură cu uh, neonicotinoidele. Avem și studii pe eșantioane mai mari, de studii de teren și acolo. Au existat cazuri în care s-a confirmat anumite riscuri și respectiv în care nu s-au confirmat. Respectiv, s-a determinat o, un risc scăzut. În toate cazurile am identificat și gradul de certitudine sau incertitudine legat de evaluarea riscului și încadrarea într-o anumită categorie de risc. Comisia și statele membre uh, pot furniza toate elementele pentru ca noi să um, ne putem desfășura activitatea. Noi însă nu putem folosi alte surse decât acestea. Și tocmai asta a fost ambiția noastră. Am vrut să ne asigurăm că uh, atât Comisia cât și statele membre înțeleg nevoia furnizării de date complete și tocmai de aceea uh, uh, solicităm solicităm ca, ca acestea să ne trimită date, respectiv în, mod, în locurile în care nu înțeleg anumite evaluări de risc, evident noi susținem cu toate forțele noastre și resursele noastre Comisia și statele membre pentru că acestea să poată lua o decizie politică. Mulțumesc! Anchio. Președintele, mulțumesc și eu autorității europene pentru siguranță alimentară și domnului Herman Fonten pentru această informare foarte importantă și e foarte clar că după această dezbatere rezultă că trebuie să studiem în continuare, că încă nu avem certitudini. În orice caz, eu cred că ne vom întoarce uh, asupra acestui subiect, inclusiv în discuția cu domnul comisar Borg. Iar acum, foarte rapid, aș spune să trecem la punctul numărul 4 și anume provocări și oportunități actuale pentru energia regenerabilă pe piața energetică internă europeană. E vorba de un raport pentru aviz al uh, colegului Spiros Danelis. E vorba un aviz în legătură cu actualele uh, provocări și oportunități pentru energiile regenerabile. Deja au fost depuse amendamente de către colegii noștri în acest document și, după cum știți, din cauza că n-am avut timp, la ultima noastră reuniune, acest proiect de aviz uh, trebuie să-l dezbatem astăzi. Iar mâine vom, uh, vom și vota astfel încât comisia competentă, care este Comisia ITRE, să poată ține cont de avizul nostru în cursul votului său prevăzut pentru data de 18 martie. Uh, Spiro să ai cuvântul și invit pe colegii care doresc apoi să ia cuvântul să indice acest lucru secretariatului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi! Doresc întâi să vă mulțumesc pentru interesul acordat îmbunătățirii textului meu. E vorba de un aviz uh, uh, elaborat uh, ca urmare a unei constatări referitoare la problemele cu care se confruntă agricultura europeană și legătura între acestea și problematica energiei în Europa. Mai întâi, E vorba de uh, întreaga temă schimbărilor climatice, de deteriorarea mediului, risipa cu, pe care o facem noi cu resursele naturale, apoi problema securității energetice, securitatea alimentară, um, concurența, în, uh, concurența internațională în sectorul agricol și mai apoi ideea de a păstra competitivitatea noastră la nivel internațional, dar cu respectarea condițiile, condițiilor OMC. Pe de altă parte, instabilitatea pieței produselor agricole, în al șaselea rând, dificultățile prin care trece producția în lanțul agroalimentar în acest moment, mai ales din cauza lipsei sinergiilor. Sursele de energie regenerabilă trebuie și pot juca un rol important pentru controlul schimbărilor climatice. Deci aceea va trebui să joace un rol important și în ce privește aprovizionarea Europei cu energie. În paralel, va trebui să promovăm economia de energie și limitarea pierderilor de energie și de resurse energetice naturale. Aceste două obiective se completează unul pe celălalt și au o legătură directă între ele. Dar nu ajunge ca sursele de energie regenerabile să joace un rol crescut pentru aprovizionarea cu energia Europei. Obiectivul nostru nu este doar de a garanta autonomia energetică cu orice preț. Obiectivul nostru este de a garanta un echilibru în Europa. Europa care încearcă să uh, facă față provocărilor pe care le-am enumerat și pentru asta nu ne putem permite să rezolvăm o problemă creând în paralel altă problemă. E evident în acest caz al carburanților, pentru că aceștia pot continua uh, la limitarea schimbărilor climatice, dar cu condiția ca utilizarea uh, noilor surse de energie să permită și economiile de, uh, sau reducerea uh, emisiilor care contribuie la crearea de efect de seră. Uh, Bun, sigur că emisiile de dioxid de carbon uh, sunt reduse cu un cost și e un element de care întotdeauna se ține seama când se fac alegeri politice. Uh, printr-o decizie politică s-ar putea, de fapt, uh, crea probleme care ar însemna că aceste soluții nu ar fi viabile pe termen lung și asta cu uh, consecințe economice, de mediu, politice. Din toate aceste motive considerăm că trebuie acordată mai multă importanță cercetării și inovării și să găsim metode mai eficiente pentru aprovizionarea energetică față de ceea ce se întâmplă la ora actuală. Astfel vom putea în sfârșit să reușim să ne creștem în mod real și viabil competitivitatea, mai ales a agriculturii, și în același timp să luptăm împotriva schimbărilor climatice și să protejăm resursele naturale și mediul. De asemenea, v-aș atrage atenția asupra faptului că adesea micile întreprinderi, IMM-urile sunt cele care trebuie să primească mai multă informație, trebuie să li se transmită mai bine datele, cunoștințele. Uh, dacă o mică unitate de producție este bine informată, atunci poate să aibă mai bune rezultate și adesea asta e mai util uh, decât în, cadrul, în cazul unei mari întreprinderi. De aceea noi vrem să promovăm import, uh, informațiile, uh, astfel realizând economii și fără a fi nimic costisitor în, în materia infrastructurilor. Vreau să insist și asupra cooperării agricultorilor din cadrul acestor întreprinderi și exploatații uh, pentru economisirea de energie. Dacă agricultorii înșiși nu sunt convinși de uh, binele acestor măsuri, atunci nu vom putea să progresăm cu adevărat. Pentru asta va trebui să facem niște economii de scară datorită și cu ajutorul colaborării agricultorilor. Bun, dragi colegi, sper că am putut prin această prezentare să vă fac să înțelegeți motivele pentru care vă sugerez să respingem anumite amendamente. Asta, sigur că fără a uh, diminua meritul încercării autorilor lor de a uh, îmbunătăți textul. Sper că v-am, v-am uh, explicat foarte bine și cadrul în interiorul căruia am elaborat acest document. Mulțumesc, Piros. Acum începe dezbaterea, sunt șapte scris la cuvânt, dar noi trebuie să încercăm să respectăm un orar foarte strict că trebuie să vină domnul comisar Brita, și apoi Ayuso. Ja, danke. Mulțumesc. Cu toții suntem în favoarea energiilor regenerabile, de principiu. Le promovăm și le dezvoltăm în Europa, peste tot. Din punct de vedere german, însă, trebuie să atrag atenția asupra faptului că Uh, în, în Germania eh, promovarea este excesivă, inclusiv eh, cea fiscală această greșeală care a fost comisă odată nu trebuie replicată în plan european peste tot. Deci nu trebuie să investim prea mult în tehnologii, în piețe care, uh, pe de o parte, perturbă agricultură și securitatea alimentară, pe de altă parte, au un impact asupra uh, populației, reduc încrederea consumatorilor și, practic, dăunează pieței în general. În același timp, trebuie să uh, privim cu Uh, un ochi critic uh, creșterea excesivă a producției de uh, porumb pentru că deja există avertizmente cu privire la pierderea biodiversității și monoculturi excesive. Aici trebuie să fim de asemenea precauți cu toată uh, promovarea energiilor regenerabile, trebuie să vedem ce e fezabil, ce nu e fezabil și uh, care sunt uh, acele sectoarele piețe care ar trebui să fie sustenabile fără intervenție din exterior. Tehnologiile pe care le promovăm trebuie să demonstreze că le putem că sunt ele sustenabile, că sunt autonome și că odată ce le-ai lansat funcționează de unele singure. Mulțumesc, doamna Aiuze. Yes. Mulțumesc. Domnul ia microfonul doamnei Ayuso. Ah, mă scuzați, doamna Ayuso. Muchas gracias. Eh, bueno, yo, yo le hablo en mi calidad de... Mulțumesc. Eu vorbesc în calitate de raportor din umbră din partea PP Sunt de acord cu ce a spus domnul Danieli, sunt de acord cu ce a spus, îl uh, felicit pentru uh, textul pe care l-a făcut. Da, e clar că noi vrem să facem toate eforturile pentru ca energiile regenerabile să devină competitive și pentru a respecta obiectivele impuse. Nu subvențiile reprezintă soluția, însă dacă nu am fi sprijinit energiile regenerabile la un moment dat, n-ar fi atins potențialul pe care l-au atins acum. Deci noi trebuie să facem tot posibilul pentru a le crește competi- competitivitatea. E important ca uh, sursele de energie regenerabile să intre în rețelele de distribuție, uh, Uh, asta e la fel de important ca și ajutoarele. Eu am înaintat mai multe amendamente. În primul rând, uh, amendamentul 12, în care spunem că energia regenerabilă deja are o pondere importantă. Nu trebuie să spunem că trebuie să aibă această pondere importantă, dar am aprobat deja o directivă acum 10 ani și între timp energiile regenerabile au crescut foarte mult în Europa. a energiile alternative. Eu cred că ar trebui să vorbim de energii regenerabile. Cele alternative uh, înseamnă altceva, cel puțin așa se înțelege în limba mea spaniolă. Și criteriile de sustenabilitate la biocombustibili. Nu știu dacă vrem să-i modificăm, să-i uh, creștem, însă aceștia există deja. De asemenea, e important să uh, dăm un impuls biocarburanților de generația a doua. Și în ceea ce privește rezidurile, deșeurile. Aici ar trebui să avem o mai bună gestiune pentru producția de energie și biocombustibil de generația a doua. Deci, în general, sunt de acord cu toate amendamentele înaintate. Totuși, cele de la liniatul 7 mm, nu mă conving. Eu cred că redactarea raportorului la liniatul 7 e mai bună decât ceea ce propun amendamentele. Da, eu sunt pentru cercetare, bineînțeles, am și dat un amendament pentru a cerceta problema biocombustibilor de generația a doua. Uh, să, să vedem ce se întâmplă cu banii de la dezvoltare rurală. Deja sunt bani puțini acolo. Dacă îi vom folosi și pentru energie regenerabilă, nu cred că ar fi corect. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Agnew, după care doamna Girling. Scuze, doamne, din fața mea. Vorbim despre provocări la adresa agriculturii, despre energii regenerabile și vă spun, Peter Brook are 900 de acri de teren agricol și vrea să-i uh, transforme într-o centrală solară. Ce înseamnă asta? Nu vom mai avea teren pentru agricultură. Nu vorbesc aici despre nu știu ce teren cu pietre de calitate inferioară, nu? E un teren uh, foarte bun pentru uh, utilizarea agricolă. Deci mie mi se pare că agricultura chiar e în pericol acum, chiar întâmpină probleme. Doamna Girling, după care doamna McGuinness. Mulțumesc. Îi mulțumesc, domnului raportor. Nu avem mult timp, deci nu mă voi referi la amendamentele mele. Vreau doar să vă spun că acest echilibru delicat între agricultură, producția de alimente și mediu și energie regenerabilă e absolut uh, esențial. E un aviz e un rap, la un raport din proprie inițiativă care nu are o funcție legislativă, însă vom avea directiva de energie regenerabile. Avem și rapoarte mari privind utilizarea indirectă a terenului agricol. Eu sper că prin toate acestea vom avea o discuție constructivă în ceea ce privește echilibrul dintre energia regenerabilă și agricultură. Mulțumesc! Doamna McGuinness, după care domnul Martin Hausling și domnul Gladfeldner. Acum... Uh, a, ah, domnul Hausling. Zu discuțion, Frau... Doamna Reimers a arătat cu, pe bună dreptate că în Germania uh, am sărit puțin calul, în special în ce privește uh, cultura de porumb. Aceeași greșeală nu trebuie repetată și de alte state membre. Uh, deci trebuie să ne limităm uh, în utilizarea uh, materiilor prime pentru uh, producerea de energie la acelea care sunt într-adevăr uh, eficiente. Deci, uh, discuția nu este doar uh, între utilizarea alimentară și pentru energie, ci trebuie să ne gândim și la furaje, pentru că culturile agricole uneori sunt folosite și pentru uh, furajare. Sigur că în multe state membre avem nevoie și de, de stimulente uh, pentru orientarea uh, agriculturii. Uh, colegii englezi uh, profită în agricultură de uh, energiile regenerabile. Reutilizarea deșeurilor din agricultura a biomasei care se produce acolo poate genera câștiguri. Dar din punct de vedere german, noi pot să, vă, pot să spun că noi ne-am, noi ne-am pus mari speranțe și în paie, și în lemne, și în rumeguș, și în alte resurse și am fost uh, amăgiți de fiecare dată. Nu avem nu avem suficiente paie ca să uh, producem biocombustibil din, din, din acest material. Da? Deci trebuie să ne gândim la soluții care, într-adevăr, sunt uh, viabile pe termen lung domnul Glattenfelder și doamna McGuinness apoi. Mulțumesc, domnule președinte. Problema energiei regenerabile este foarte importantă pentru agricultură și dezvoltare rurală. De ce? Pentru că în mediul rural eh, se eh, produce o mare parte a energiilor regenerabile. Dacă analizăm an, planurile stat, celor 27 state membre cu privire la îndeplinirea obiectivelor de utilizare a energiilor regenerabile până în 2020, vedem că până în 2020 aproximativ jumătate din această energie regenerabilă va fi produsă din biomasă. Deci avem o strânsă legătură cu domeniul agriculturii aici. Vreau să eh, iau cuvântul acum în legătură cu două amendamente. Am un amendament eh, numărul 7 și am mai depus și un amendament care a fost înregistrat cu numărul 49, eh, depus de fapt de grupul liberal. Am am auzit cu consternare că aceste două amendamente urmează să fie respinse de socialiști. Ehm, amendamentele prevăd ca și după 2020 eh, să fie specificate eh, ținte obiective obligatorii pentru eh, pentru statele membre. socialiștii până acum au fost de acord cu astfel de obiective cât în plus întotdeauna am spus că trebuie să avem obiective de lungă durată și pentru perioada de 2020 pentru că numai asta ar putea să genereze certitudine în ce privește investițiile de lungă durată. Deci numai așa putem să ne asigurăm că și după 2020 va crește proporția energiei regenerabile în mixul energetic. Deci eu sper că cel puțin Uh, unul dintre cele două amendamente va fi susținut, pentru că industria bioenergiei bio va putea funcționa doar dacă există obiective uh, pe durată lungă, bine definite. În ce privește energia solară, uh, în multe zone rurale, pe terenuri agricole, se amplasează panouri solare în Ungaria, uh, agricultura refuză uh, acest uh, lucru, deci nu se permite amplasarea de amplasarea de panouri solare și de instalații solare de mare capacitate pe terenuri agricole. Mulțumesc. Voi chiude Mulțumesc, Marriage, apoi Mulțumesc. Vreau să vă atrag atenția dumneavoastră și membrilor în legătură cu uh, o, faptul că se face și un raport privind bioeconomia. Însă Comisia Agri nu are un aviz pe acest raport. <laughs> Ce înseamnă bioeconomia? Folosirea solului, a naturii? Deci vă întreb, de ce noi nu avem un aviz pe acest raport care are legătură cu ceea ce discutăm astăzi aici? Mulțumesc. Mulțumesc. Merhet, vom verifica. Domnul Elward. I had asked for, to speak on behalf of my colleague who has now just arrived, so I'll pass to my colleague, okay? Las pe colegul meu să vorbească. Vreau să vorbesc în numele lui, dar tocmai a sosit. Colega mea, de fapt, mă scuzați, doamna Manner. Mulțumesc. În primul rând, îl felicit pe domnul Danelis pentru munca excelentă pe care a făcut-o. E un aviz foarte bine făcut. Așa cum a spus raportorul, energia regenerabilă joacă un rol cheie în furnizarea de energie și în cadrul strategiei privind schimbarea climatică. Producția de energie regenerabilă e foarte importantă, mai ales în zonele rurale, pentru exploatații agricole și astfel agricultorii și fermierii pot uh, câștiga bani producând uh, electricitate la ferme. De asemenea, autosuficiența energetică e foarte importantă. Lipsurile de energie joacă un rol important, însă există mari probleme legate de uh, atingerea unui nivel uh, viabil de energie regenerabile, așa cum arată și raportorul. Într-adevăr, politica energetică nu ar trebui să pună în pericol siguranța alimentară sau producția de alimente sau competitivitatea agricolă. Și aș vrea să vă spun cât de importantă este eficiența resurselor când e vorba de consum și de producție. Și vă reamintesc care este potențialul uh, biogazului, de la animalele pe care le creștem. De asemenea, e important ca planurile comisiei privind uh, sustenabilitatea pentru biomasă să nu ne împiedice să avem un nivel competitiv în ceea ce privește generarea de energie. Ar trebui să ne bazăm pe legislația existentă și pe instrumentele de monitorizare. În ceea ce privește biomasa, pe lângă viabilitatea ecologică, trebuie să ținem cont și de alte forme de viabilitate economică și socială, să ținem cont de, efort, de eforturile și efectele corespunzătoare. Însă, în orice caz, sprijinim acest aviz și îl felicităm pe raportor pentru munca excelentă. Foarte bine, foarte bine, vă mulțumesc, doamnă Manner. Acum îi dau cuvântul lui Spiro Stanelis pentru niște concluzii eh, cât mai subcinte. Mulțumesc că vreau să le mulțumesc eh, colegilor pentru toată contribuția lor, care a fost deosebit de constructivă. Trebuie să vă spun că de-a lungul procesului de colaborare cu raportorii din umbră și în timpul formulării de amendamente am colaborat foarte bine, ca și astăzi de altfel. Cu toții suntem de acord. Ce încercăm să facem? Să ținem pieptul unei probleme și pentru asta trebuie să fim foarte atenți pentru a nu crea probleme în plus. Chestiunea despre care discutăm astăzi e ceva care a fost oarecum denaturat. Deci ne-am dat seama că abordarea din trecut uh, nu era tocmai cea corectă. De aceea e important să garantăm viabilitatea socială, economică și de mediu, referitor la amendamentele colegului Gladfelder. Credem că e mult mai important să ne concentrăm pe obiectivele noastre și să le îndeplinim înainte de 2020. De aceea cred că ar fi exagerat să ne stabilim acum niște obiective care depășesc anul 2020, dincolo de 2020, mai ales atunci când vorbim de împărțirea obiectivelor în funcție de fiecare stat membru. Eu cred că astfel uh, sarcina noastră ar avea de suferit. Deci e important să ne menținem la acest obiectiv stabilit pentru 2020. Cred de asemenea că suntem cu toții de acord în privința unui lucru. Viabilitatea trebuie să re, să depindă de competitivitatea cu alte tipuri de energie. Vă mulțumesc, domnule Danelis. Punctul 5 de pe ordinea de zi. Relația anuală sulla tutela degli interessi discutarea punctului 5 se amână. Deci lupta împotriva fraudei, raportul Wojciechowski, va fi uh, discutat acest punct la următoarea noastră reuniune, dar vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor oricum rămâne 27 februarie la orele 12. Iar acum aș dori să urez uh, bun venit uh, domnul comisar Tonio Borg, responsabil pentru sănătate, inclusiv sănătatea animalelor protecția, și protecția consumatorilor. Domnia sa ne va prezenta următoarele eh, sale inițiative de până la sfârșitul acestei legislaturi. Sigur că sunt și chestiuni de interes specific în joc și sunt chestiuni de, auto, de actualitate. Mă refer la problema cea mai recentă privitoare la prezența car- cărnii de cal în alimente prelucrate, dar și uh, pesticidele neonicotinoide și impactul lor asupra albinelor. Uh, tocmai uh, acest subiect a fost, uh, obiect, uh, a fost prezentat aici în fața noastră de către un reprezentant al EFSA. Prezentarea a fost urmată de o dezbatere în care au participat majoritatea colegilor prezenți. Sunt convins că și implementarea directivei 2008-120 a Consiliului privitoare la protecția suinelor va fi foarte interesantă pentru colegii noștri și mai ales în ce privește uh, creșterea scroafelor în grupuri. Deci mulțumesc, domnule comisar, pentru că sunteți aici astăzi și în urmare, ca urmare a intervenției domniei voastre vor interveni întâi coordonatorii noștri și apoi uh, toți colegii care vă dori. Domnul Borg are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur că mă aflu aici. Domnule președinte, stimați membri ai uh, Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, uh, mă bucur să fiu astăzi aici, deoarece există probleme, uh, puncte care au fost planificate pentru discuție și care fac subiectul unor dezbatere aici, iar altele subiecte care nu sunt, n-au fost planificate, dar au căpătat mare importanță în uh, lumina ultimelor uh, evoluții. Uh, dar aș vrea să profit de ocazie să discut cu dumneavoastră toate chestiunile care ne preocupă de acum și până la sfârșitul legislaturii, în următoarele 14 luni. Luni care vor trece foarte rapid, astfel încât o colaborare strânsă între Parlament și, Consilie și, Comi, și Consiliul, de altfel și Comisie, Uh, va fi crucială pentru a avea și rezultate. Uh, încep cu chestiunea care s-a aflat pe prima pagina ziarilor în, în ultimele săptămâni, anume carnea de cal etichetată ca carne de vac, vită, într-un număr de state membre. Știu, au fost conferințe de presă, întâlniri cu care am avut, pe care le-am avut pe chestiunea asta și aș vrea să mă refer la câteva puncte înainte de a trece la ceva și înainte de a vă expune ceea ce a făcut Comisia aceste împrejurări. În primul rând, până acum, nu a fost o problemă de siguranță alimentară toată această chestiune. E vorba de o chestiune legată de etichetarea unor produse de carne care au fost în mod fraudulent etichetate astfel încât să inducă în eroare consumatorilor, mai ales uh, în vederea unor câștiguri economice. Deci nu există nici o indicație până acum deși menționez uh, că trebuie să procedăm cu precauție, dar până acum nu avem nicio indicație că ar fi vorba de o amenințare la adresa sănătății publice. În al doilea rând, nu e vorba, nu se pune problema absenței uh, de legi. Noi avem legi europene în legătură cu etichetarea, legi foarte clare dacă un produs uh, de carne este pe piață, este comercializat, atunci trebuie să se indice ce fel de tip de carne. E vorba de carne de porc, de vită, de cal și așa mai departe. Carnea de cal poate fi comercializată legal pe piețele noastre, dar trebuie să se știe că e vorba de carne de cal nu se pune nici în chestiunea că noi nu avem instrumente la dispoziție. Noi avem instrumente, cum ar fi sistemul de alertă rapidă avem instrumente care funcționează și avem și legislație în legătură cu trasabilitatea care funcționează și funcționează în cazul ăsta în sensul că dacă în unu, una sau două zile a fost posibil să ne dăm seama de unde au provenit produsele și pe unde au trecut și în ce stat membru au fost comercializate, atunci înseamnă că funcționează. Și al treilea punct, Vreau să spun că e uimitor că există tot fel de păreri greși, greșite în afara Parlamentului acestuia. Deci, punerea în aplicare a legislației uh, noastre este responsabilitatea, în primul rând, a statelor membre. Asta nu înseamnă că Comisia nu ajută și nu asistă și nu coordonează punerea în aplicare a legilor sau că nu poate lua anumite măsuri pe care le voi menționa imediat. Așadar, Astea sunt principale trei puncte uh, la care am vrut să mă refer și pe care am vrut să le subliniez, dar aș dori de asemenea să declar faptul că Comisia nu a fost inactivă. Doar pe 13 februarie, ca să dau câteva exemple, sub președinție irlandeză, o întâlnire, o reuniune de urgență a fost organizată cu anumite state membre care au fost afectate de această chestiune. În, uh, acolo eu am spus că voi propune anumite acțiuni care, sigur, uh, au fost urmate de întâlnirea uh, Comisiei Permanente pe 15 februarie. E o propunere care constă într-un plan de monitorizare intens cu două elemente. o se, în primul rând, o serie de teste ADN pe produse de carne de vită eh, luate de pe rafturile magazinelor ca să verificăm dacă există sau nu acolo carne de cal. Și un al doilea test, verificarea absenței fenilbutazonei în carnea de cal în abatoare sau la frontiere atunci când aceasta este importată din țări terțe și propunerea comisiei a inclus și un număr precis de teste care trebuie efectuate în luna martie. Și în ce privește fenilbutazona și în ce privește produsele importate. Și al doilea test a fost introdus de, din cauza faptului că uh, Uh, o carne de cai care au fost hrăniți pe durata vieții lor cu fenilbutanol nu poate fi utilizată pentru consum. E posibil pe, pentru alte substanțe să se, produ- să se permită o perioadă care să treacă între utilizarea substanței și sacrificare, dar în cazul fenilbutazone, în momentul în care uh, ea, uh, această substanță intră în corpul cailor, atunci cai nu mai pot fi buni pentru consum mă rog, carnea acestora. După cum spuneam, testul va fi desfășurat în luna martie, va dura o lună și poate să se prevadă și o perioadă suplimentară de două luni. Planul acesta a fost aprobat de statele membre, cele care participă la Comisia Permanentă, care și-a dat opinia, avizul favorabil pe acest plan. Rezultatele vor fi comunicate Comisiei până data de 15 aprilie și există angajamentul că rezultatele să fie și publicate imediat. De ce? Păi nu doar datorită interesului uh, care a apărut față de toată această chestiune, dar și, uh, bineînțeles, pentru că noi ne gândim la consumatori. Ei trebuie să cunoască aceste rezultate. Asta și ne mai gândim și să planificăm alte acțiuni, dacă va fi necesar, pe baza rezultatelor. Numărul de teste care trebuie efectuate în fiecare stat membru va depinde de proporția în, uh, numărului de abatoare, și cantității de carne de cal importată. Dacă vă pot da o indicație, uh, sunt 10 teste pentru statele mici, 150 pentru statele mari uh, în perioada de o lună. Și recomandarea, conținând detalii complete ale acestui plan de monitorizare, a fost susținută, după cum spuneam, de statele membre din Comisia Permanentă pe 15 februarie, uh, vinerea trecută, și pe data de 1 martie vor începe primele teste Comisia a adoptat mai apoi acest plan de testare pe data de 19 februarie și chestiunea aceasta va fi discutată și la viitorul Consiliu de Agricultură pe data de 20 februarie. 25 februarie, mă, scuzați. Acum, în ce privește testarea absenței fenibutazonei, e recomandat să se ia un eșantion pentru fiecare 50 de tone de carne de cal sacrificată sau importată cu un număr minim de 5 eșantioane pentru fiecare stat membru. Aș dori de asemenea să vă informez că uh, vom, noi Comisia vom cofinanța aceste planuri de controle recomandate coordonate până la 75%. Fiecare test costă aproximativ 100 de euro, deci Comisia va uh, fiecare test va costa cam 400 de euro, deci noi vom finanța 300 de euro. Până în decembrie 2013 trebuie să, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului și Consiliului un, ra, un raport privitor la etichetarea originii fiecărui fel de carne utilizată ca ingredient. Aici, pe această chestiune a etichetajului, nu are nicio legătură cu acest caz particular, acest incident practic, de uh, incident în legătură cu etichetarea. Ar fi, acesta ar fi avut loc chiar dacă noi am fi avut legislația respectivă. Deci sunt două chestiuni care nu au nicio legătură între ele, însă eu am acceptat să vă dau asigurări că serviciile mele vor elabora acest raport înainte lunii decembrie acestui an și practic cât mai repede posibil. Acum dați-mi voie să mă ocup și de alte mm, probleme, începând cu cheltuielile în uh, domeniul uh, alimentelor și a furajelor s-au făcut progrese înspre un acord în legătură cu viitorul cadru financiar multianual, ceea ce a permis Comisiei ca în curând să propună, să facă o propunere în legătură cu gestionarea cheltuielilor în relație cu întregul lanț alimentar. Concluzia generală, după număr de consultări, împreună cu alte studii și evaluări, este că actualul cadru financiar funcționează bine și a adus cu adevărat o valoare adăugată, uh, astfel încât Comisia nu va propune o reformă radicală, ci mai degrabă va încerca să raționalizeze și să adapteze cadrul juridic actual în vederea cerințelor viitoare, pentru ca politicile noastre să fie mai eficiente și să avem mai multă flexibilitate am încredere că această propunere, după ce va fi uh, publicată, va fi salutată atât de Parlament cât și de Consiliu și de aceea va putea fi adoptată cât mai rapid posibil, fără întârziere. Asta mă aduce la uh, propunerile sectoriale. E vorba de pachetul de siguranță a alimentelor și a forajelor aștepta cu mare interes de comisia noastră, știu. Regret că pregătirile pentru acest pachet au durat mai mult decât se prevedea inițial. Totuși, sunt dornic să mă asigur că propunerile pot fi adoptate cât mai rapid posibil. Pachetul va dori să aducă la zi, să simplifice și să clarifice sistemul actual, care totuși a fost foarte util în ultimii ani. Scopul este să ne concentrăm și mai bine pentru a gestiona bine riscurile în întregul lanț alimentar, cu sănătatea animală, sănătatea plantelor uh, și controle uh, oficiale în legătură cu importurile. În plus, o revizuire a pachetului de igienă alimentară este în pregătire din nou, pe baza unei experiențe generale favorabile cu regulile actuale. Va fi vorba de un exercițiu practic de reglare a lucrurilor. Și acum dați-mi voie să mă refer la bunăstarea animală și să vă aduc la zi cu ultimele evoluții în ce privește uh, creșterea scroafelor în conformitate cu directiva creșterii suinelor. Din uh, 1 ianuarie acestui an există o cerință de a păstra scroafele în grupuri în perioada de gestație și se aplică uh, Uh, tuturor exploatațiilor agricole cu crescătorii de porci cu 10 scroafe sau mai mult de 10. Asta înseamnă că se pune în practică un angajament de a uh, ameliora bunăstarea scroafelor. Este vorba de un acord eh, între statele membre la care s-a ajuns nu ieri, ci mai mult de, acum mai mult de 10 ani de zile. Eh, poziția Comisiei aici a fost eh, totdeauna foarte clară și anume că trebuie să ne asigurăm că se respectă pe deplin această obligație în toate statele membre. Din păcate, acest lucru încă nu se întâmplă în anumite state membre pot informa uh, stimații membri ai Parlamentului că mâine Comisia, printr-o scrisoare oficială, va lansa procedurile de încălcare înainte, împotriva, mă scuzați, a celor state membre care în continuare își încalcă obligațiile legale. Acum, în dumneavoastră, vorbind despre altceva, vă veți aminti că procedura de conciliere din martie 2011 nu s-a bucurat de succes. Era vorba de o comisie, de o propunere a comisiei cu animal, alimente noi și în legătură cu clonarea animalelor. Eu am asumat angajamentul noiembrie la audierea din Parlament să fac două propuneri separate, una în legătură cu alimentele noi și una în legătură cu clonarea animală. În ce privește clonarea, Comisia, după, consulta, după consultări cât mai extinse posibil, finalizează un, o evaluare de impact pe baza căreia vom face probabil o propunere în iulie. În același timp, o propune referitoare la alimentele noi, care uh, reflectă acordul general la care s-a ajuns în martie 2011, va fi de asemenea făcută. Acum, uh, dați-mi voie să mă refer la o chestiune de actualitate și anume neonicotinoidele și riscurile prezentate de acestea pentru sănătatea albinelor. Și sper că nu, vă va, nu vă, mă va înțepa nimeni ca urmare a celor spuse. Nu voi primi înțepături. Era vorba de un risc care a apărut recent și anume riscul că aceste neonicotinoide amenință sănătatea uh, albinelor. Acest risc a fost recent confirmat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța uh, Alimentară. Și dați-mi voie să deschid o paranteză, domnule președinte, în aceste două luni și jumătate de când am devenit comisar european, am primit atâtea critici în legătură cu EFSA că e prea conservatoare că permite orice și mm, nimic. Acum, iată, aici avem un aviz care totuși spune că există un pericol la adresa sănătății albinelor pentru anumite uh, substanțe conclu- uh, care sunt conținute neonicotinoide. Eu aș fi responsabil și cred că și cei care trebuie să aplice anumite decizii ar fi responsabili să nu facă nimic și să nu spună nimic. Și de când EFSA a emis acea confirmare, chestiunea a fost discutată în Comisia de Mediu a Parlamentului și în Consiliul pentru Agricultură, unde multe state membre, unele mai entuziaste decât altele, au uh, făcut apel la Comisie să acționeze rapid cu pro- măsuri proporționate. Eu aș dori să spun că am primit o scrisoare semnată de 75 de membri ai Parlamentului European care solicită Comisiei să uh, interzică toate produsele neonicotinoide. Serviciile noastre au discutat un set de măsuri posibile împreună cu experții din statele membre. Aceste măsuri ar suspenda pentru 2 ani de zile utilizarea acelor neonicotinoide pe care EFSA le-a indicat ca fiind, uh, uh, ca conținând un risc. Aceste măsuri, cu toate acestea, ar ține cont de faptul că, în anumite cazuri, o utilizare sigură a acestor substanțe încă este posibilă. Și ar ține cont de impactul pe care l-ar avea acțiunea imediată asupra sectorului în cauză. În mod specific, propunerea aceasta ar suspenda pentru un termen de 2 ani de zile utilizarea a trei din cele șase neonicotinoide în toate recoltele care atrag albinele. Deci limităm aceste măsuri la un număr de trei și doar în anumite culturi. Și utilizarea acestor substanțe ar fi uh, suspendată după 1 iulie 2013. Această măsură, așadar, ar permite în continuare utilizarea neonicotinoidelor pentru recolte importante și culturi importante, cum ar fi uh, sfecla de zahăr și cerealele de iarnă și ar permite și utilizarea semințelor care deja au fost supuse unui, unui tratament pentru uh, se, sezonul de însămânțare de vară. Mă scuzați de primăvară. Uh, noi vom prezenta un, un aviz uh, provizoriu uh, Comitetului permanent ca acesta să emită un aviz în luna martie. Am încredere că aceste măsuri decisive și ambițioase, dar și proporționate, uh, vor combate riscurile identificate și vor îmbunătăți astfel siguranța albinelor noastre, uh, dar în același timp vor ține cont și de impactul asupra agriculturii europene, continuând să permită agricultorilor să utilizeze aceste substanțe acolo unde acestea nu prezintă nicio amenințare. Acum, rămânând la albine și în ce, privind, în ce privește discuțiile ă, pe directiva ă, privitoare la miere, subliniez că vom fi foarte atenți, foarte atenți ca propunerea Comisiei să nu devină o problemă legată de organisme modificate genetic. Comisia clarifică faptul că polenul nu este un ingredient al mierii, ci este un, o componentă naturală, practic. Dacă am avea altă părere, ar însemna că mierea este definită ca un produs uh, fabricat și nu un produs natural, primar. Asta ar uh, crea confuzie în rândul consumatorilor și nu ar fi pe linie cu standardele internaționale. Subliniez că această clarificare propusă nu uh, înseamnă că nu se ține cont de concluziile Curții Europene de Justiție. Legislația privitoare la organismele modificate genetic va continua să se aplice dacă polenul modificat genetic este uh, găsit în miere. Și orice astfel de uh, miere cu polen modificat genetic ar trebui să fie autorizată înainte ca produsul să poată fi uh, comercializat, astfel încât consumatorii ar avea cunoștință de prezența materialului modificat genetic, la fel ca pentru orice fel de, orice fel de alt aliment. Sper că pot conta pe susținerea membrilor Parlamentului European în această chestiune de mare importanță atât pentru producătorii de miere, cât și în ceea ce privește încrederea consumatorilor. Și în încheiere, domnule uh, președinte, uh, recunosc pe deplin că n-am putut să mă refer la uh, toate chestiunile legate de agricultură în această cuvântare a mea succintă totuși, dar sunt convins că membrii Parlamentului uh, se vor referi la toate celelalte probleme în cursul discuțiilor noastre. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc, uh, dragă domnule comisar, uh, pentru o prezentare completă, aș spune eu. Cred că multe chestiuni au fost bine prezentate și acum începem cu întrebările. Ca de obicei, începem cu coordonatorii și apoi voi da cuvântul comisarului pentru a răspunde coordonatorilor și mai apoi au cuvântul toți ceilalți membri ai comisiei care au dorit să intervină. Albert Des, pentru grupul PPE, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumim, domnule comisar, că ați venit în mijlocul nostru, în Comisia pentru Agricultură. Mulțumim și pentru explicitările pe care le-ați dat în ce privește prezența cărnii de uh, cal pe piață nu pot decât să vă susțin afirmațiile. Sistemul a funcționat foarte bine până acum. Trebuie acum să verificăm care sunt punctele vulnerabile ale acestuia mă uh, îngrijorează și pe mine că de fiecare dată când apare un astfel de incident uh, se cer noi legi, alte legi. E, eu cred că avem legi care funcționează și noi uh, vrem să vă susținem acolo unde considerați că trebuie să intervenim pentru, pentru umplerea unor lacune, unor viduri, pentru ca scandalul de acest gen să poată fi decelate mm, încă înainte de a erupe în viitor. Trebuie să cerem din partea statelor membre ca aceste crime în ghilimele, pentru că încă nu au fost dovedite uh, infracțiunile respective, să uh, fie, uh, să fie uh, administrate și pedepse penale, nu doar uh, amenzi contravenționale. Deci dacă vrem să prevenim pe viitor astfel de fapte și astfel de speculații, trebuie să uh, uh, fim mai hotărâți în combaterea fenomenului nostru, pentru că, uh, pentru că energia criminală trebuie combătută cu mijloacele corespunzătoare. Eu sper că în zilele și săptămânile viitoare vom putea să Uh, elucidăm toate faptele care au uh, concurat la acest scandal și să luăm, că vom lua măsurile în consecință. În ce privește uh, utilizarea anumitor uh, pesticide, cred că este la fel de important să uh, acționăm uh, în baza unor criterii obiective, să stabilim termene care sunt previzibile și stabile pentru fermierii noștri. Uh, pot să susțin întru totul cele spuse de dumneavoastră și de aceea mă limitez la aceste observații de ordin general. Mulțumesc! Sociali e democratici europei. Acum, pentru socialiști și democrați, domnul Luis Capula Santos. referiu. Domnule președinte, mulțumesc și mulțumesc și domnule comisar iau notă de ce ați spus uh, dumneavoastră în legătură cu acest uh, scandal alimentar în care sub denumirea de carne de vită a fost de fapt comercializată uh, carne de cal. Nu există un sistem care să uh, pedepsească, să sancționeze imediat acest uh, incident. Nu au existat de altfel nici implicații asupra sănătății publice, dar, uh, dar încrederea a scăzut în acest sector alimentar și și încrederea consumatorului este acum este acum relativizată și față de producătorii onești. Deci, trebuie, eh, sigur, luate unele măsuri și dumneavoastră ați menționat măsurile pe care le preconizați, dar eh, mi se pare că ar trebui făcute și mai multe testări, eh, testările DNA, testarea cărnii înainte de distribuție. Trebuie să folosim toate mijloacele care ne stau la dispoziție pentru a restabili această încredere pe care am pierdut-o. Alte câteva aspecte. Domnule comisar, spuneați că eh, se preconizează eh, elaborarea unei legislații împotriva utilizării și exploatării de animale clonate. Eh, animalele clonate ar putea deveni o sursă de carne și de produse alimentare. Uh, E bine, trebuie să verificăm cu maximă scrupulozitate și prudență această perspectivă și m-ar bucura dacă ne-ați putea spune mai multe detalii cu privire la această strategie a Comisiei. Și în ce privește organismele modificate genetic, întreb dacă există uh, obligația de a notifica și uh, uh, prezența unor reziduri din materiale și specii uh, vegetale sau uh, animale modificate genetic pentru că această temă știți că are o mare sensibilitate în opinia publică. Trebuie să, fim, să reacționăm rapid eh, în aceste situații pentru că altminter s-ar putea ca unele eh, întreprinderi, în special eh, cele care sunt implicate în cercetarea și dezvoltarea speciilor modificate genetic, să dispară din Europa și să-și mute activitățile în altă parte. Deci sunt aspecte legislative, dar și unele aspecte practice de care trebuie să ținem cont. Ne, ne-ar bucura dacă ați putea să ne precizați care este strategia Comisiei în acest uh, domeniu. George Lyon. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bine ați venit, uh, domnule, președinte, domnule comisar Borg, la reuniunea Comisiei pentru Agricultură. Vă mulțumim că ne-ați vorbit despre aceste chestiuni foarte importante. Aș vrea să aduc în discuții trei ele- elemente, domnule comisar. În ce privește eh, cazul eh, cărnii de cal, vreau să spun că acțiunea eh, pe care ați întreprins-o, cea de analiză prin sondare, eșantioane Uh, luate prin sondaj. Uh, uh, sigur, poate vine un pic târziu, dar, dar este foarte binevenită să, să arătăm că, de fapt, din punct de vedere a siguranței alimentare și al sănătății publice, nu există niciun risc. Sigur că este este, în primul rând, o, o crimă economică să vinzi carnea de cal, care e de patru ori mai ieftin decât carnea de vită, cu numele de carne de vită. Sigur, trebuie să luăm o măsură la nivel european pentru că acei eh, care sunt responsabili de această fraudă să fie trași la răspundere. Și sperăm că această eșantionare eh, va face pe viitor ca astfel de situații să nu se mai petreacă. Da? Deci eh, nu e doar o problemă de etichetare corectă. Acum, ați spus că uh, există 11 state membre care nu sunt uh, conforme cu uh, cerințele dumneavoastră, dar ce se întâmplă cu celelalte 16 state membre? Există există compleanță, conformitate 100%, 60%, ce se întâmplă? Da. Pentru că sănătatea scroafelor este uh, foarte importantă și există o foarte mare cantitate de uh, carne uh, și foarte multe capete uh, uh care, de, de animale care nu sunt, uh, nu sunt ținute și nu sunt crescute în condiții uh, conforme. Da? Uh, în ultimii 9 sau 10 ani am primit foarte multe plângeri despre, despre astfel de, uh, uh, de unități uh, de creștere animalelor ilegale. Trebuie să arătăm trebuie să le arătăm că suntem ferm pe poziție și că nu se fac exceptări și derogari pentru aceia care nu se conformează legislației. În ce privește pesticidele neonicotinoide, mă îngrijorează faptul că uh, reacția comisiei uh, nu este tocmai proporționată, pentru că dumneavoastră sugerați o interdicție uh, largă pe o perioadă de 2 ani. Sigur că precizați că vor fi și unele derogări, Eh, cum ar fi eh, cerealele cu însămânțare de iarnă, eh, sfecla de zahăr și alte cereale, culturile de seră care nu atrag albine. Dar totuși ar trebui să avem un răspuns proporționat din, care să se plieze pe avizul EFSA, pentru că, iată, avizul EFSA este plin de, de lacune și de deficite. De fapt, s-au identificat doar riscuri teoretice, nu și practice. Deci puteți să ne clarificați care sunt toate derogările și excepțiile pe care le intenționat să pentru această interdicție? Și de asemenea, ce credeți că, care credeți că va fi beneficiul direct al acestei interdicții a neonicotinoidelor? Credeți că va crește populația de albine? Și, și care vor fi care, vor fi, care va fi impactul în agricultură asupra interdicerii neonicotinoidelor, pentru că revenirea la alte pesticide ar putea să uh, aibă alte consecințe, poate chiar mai grave. Deci uh, uh, ne-a bucurat dacă înainte de orice punere în aplicare ar exista un, s-ar desfășura un studiu de impact cuprinzător atât calitativ cât și cantitativ, ca să știm la ce ne așteptăm în cazul în care adoptăm această interdicție. Mulțumesc. Nicholson. Doamna Jean Nicholson. Uh, thank you very much indeed, uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i urez călduros bun venit domnului comisar, a cărui portfoliu uh, uh, acoperă multe domenii din uh, între competențele pe care Comisia Agri le are. Sperăm de altfel să revedem pe domnul comisar și în alte ședințe când vom discuta alte probleme importante. Acum 14 luni, domnule comisar, am vorbit despre interzicerea bateriilor de uh, OAT. Uh, acum uh, ne spuneți că mâine veți transmite alte note formale eh, pentru interzicerea altor, altor eh, măsuri de, eh, și tehnici, tehnologii de creștere a animalelor, în special a scurafelor nu știu dacă aceste măsuri uh, sunt uh, oportune, pentru că și uh, acea interdicție a bateriilor de OAT a afectat foarte mulți producători din resorte de specialitate. În ce privește cania de cal, s-a spus foarte mult și bănesc că se va mai spune foarte, se va mai vorbi foarte mult despre asta situația este încă departe de a fi rezolvată. Cred că ne mai așteaptă multe elemente noi. Da? Deci trebuie să ajungem la faptele obiective, să știm ce s-a întâmplat, pentru că încrederea consumatorilor este zdruncinată. În Comisia de Mediu s-a spus că uh, Aici uh, uh, avem a face cu o, un caz de fraudă, de infracțiune și nu de uh, sănătatea consumatorului. Dar nu sunt de acord, pentru că sănătatea consumatorului este afectată în momentul în care consumatorul citește ceva pe etichetă și, de fapt, în produs este conținut altceva decât e înscris pe etichetă. O întrebare pe care aș vrea să vă adresez, nu sunt expert, dar poate că serviciile noastre știu să răspundă. Există uh, suficient, un control suficient asupra uh, mobilității uh, cailor în uh, Uniunea noastră, pentru că cred că este o problemă foarte serioasă. Pe hărțile care au apărut pe ecrane, de, din Polonia în Olanda, din Cipru și în, până în alte țări, uh, se indică, se sugerează că există o, o circulare, o mobilitate a, a cărnii. Uh, avem un control asupra ei? Și ce se întâmplă cu acei agenți intermediari care, uh, care se ocupă de cumpărarea și vânzarea acestei căni? Trebuie să ne gândim la, la aceste uh, interfețe, să vedem dacă ele implică și unele activități infracționale, dacă trebuie să verificăm dacă rigoarea legii este respectată, domnule comisar. Spuneați că vreți să faceți testări de ADN, că, că, dar că veți susține majoritatea costurilor pentru aceste testuri, da? Sigur, cineva pe termen lung va plăti și acele costuri și până la urmă noi vom fi acei ca, care uh, le vom suporta. Știm ce s-a întâmplat cu encefalopatia spongiformă bovină, știm ce s-a întâmplat uh, cu, cu uh, uh, afta, uh, febra aftoasă, cu alte uh, boli care au existat. Dar mă, gândet, mă gândesc cât timp putem să mai stăm relaxați pe canapelele noastre și să dăm vina numai pe intermediar și pe producători și pe procesatori. Eu cred că și distribuitorii, vânzătorii, uh, veriga dinaintea cumpărătorului are o responsabilitate în acest sens. Trebuie să responsabilizați și ei. Trebuie să îi reasigurăm pe consumatorii din statele membre și din afara Europei că că ceea ce s-a întâmplat este o opera unor, unui grup foarte mărunt de oameni, dar care a avut un impact asupra nouă tuturor. Și atunci trebuie să facem așa încât lucrurile să revină la normal. Mulțumesc. Martin Oslinger. Mulțumesc, uh, Martin Oslinger. Ja, Herr Bock, schön, dass Sie hier sind. Äh, Domnule Borg, mă bucur că sunteți aici. M-aș bucura să veniți mai des, pentru că ce am vrea să discutăm cu dumneavoastră, sigur, ar dura și peste ora șase jumate. Uh, luni, în dezbaterea Comisiei Envi, m-am mirat de faptul că uh, s-a spus că identificarea cauzei arată că, de fapt, în Europa toate lucrurile stau bine. Eu nu cred. Eu cred că opusul este adevărat pentru că la patru săptămâni de la identificarea primei uh, bucăți de carne de cal, constatăm că în continuare uh, se găsește carne de cal în produse etichetate altfel. Deci lucrurile continuă, domnule comisar. Și un lucru mă interesează foarte mult. Uh, Uh, Parlamentul European a cerut o uh, trasabilitate mai bună, Consiliul de Ministri a refuzat uh, propunerea noastră, acum urmează să luați dumneavoastră poziție. Acum dumneavoastră spuneți că lucrurile trebuie etichetate mai bine și nu putem exclude o mână criminală în această privință, dar, dar trebuie să există posibilitatea să identifici veriga slabă, nu? Și vă dau dreptate că uh, apar, de exemplu, în rețeaua de distribuție comercianți uh, care acum câțiva ani au, au uh, făcut pușcărie, poate, pentru acte criminale. Păi nu există o listă neagră sau nu, s-au, nu s-ar putea realiza o, o listă indicativă de, de, de procesatori care nu sunt de încredere, pentru că Eh, consumatorii își pierd încrederea în noi. Vreau să întreb, nu, nu ați minimalizat puțin problema, spunând că de fapt nu este o problemă a consumatorilor și a protecției consumatorilor, ci de fapt o, pur și simplu o fraudă economică. Și apoi vă mai întreb eh, cât de serios eh, se tratează normele europene în diferitele state membre Cred că ar trebui să existe o inițiativă uh, a instituțiilor europene care să impună standarde egale în toate statele membre. Voi ați uh, atins doar tangențial problema uh, tehnicii și ingineriei genetice. Uh, nu este clarificată nici eventuala naționalizare a autorizării unor uh, cercetări în acest domeniu. Uh, puteți să ne asigurați că atâta timp cât nu există un nou cadru de reglementare, nu va exista nicio autorizare nouă de eh, specii vegetale modificate genetic? Eh, înțeleg că toleranța zero la furaje a fost, eh, a fost retrasă. și că după retragerea acestei, acestei toleranțe zero, totuși nu a apărut niciun fel de uh, de înregistrare a unor furaje modificate genetic. Și vreau să întreb de aceea dacă, da, dacă nu cumva vreți să procedați în mod similar și cu uh, problema alimentelor modificate genetic și toleranța zero care există acolo. Uh, apoi, n-ați spus uh, care sunt soluțiile concrete pe care le uh, uh propuneți Uh, în ce privește animalele clonate. Uh, uh, care este poziția noastră față de generațiile care succed animalelor modificate genetic? Ne-ar bucura dacă ne-ați spune care este poziția noastră în această privință. Sigur um, că ne alăturăm agenției EFSA în ce privește avizul său emis cu privire la neonicotinoide Uh, și, într-adevăr, ne-a bucurat să, să luați niște măsuri în această privință, pentru că s a arătat clar care mai sunt domeniile în care trebuie continuate studiile. Eu sper că eu sper că aceast, acest studiu este un început într-un proces lung, la uh, sfârșitul căruia vor fi interzise aceste neonicotinoide. Mulțumesc acum. cuvântul domnul Bloom pentru EFD. Uh, thank you, Chairman, and, uh, thank... Mulțumesc. În 2009 am ținut un discurs despre carsa, carnea de cal. Deși aveam îngrijorări și atunci. Mi-aduc aminte că s-a spus că și abatoarele din Marea Britanie urmau să-și închidă porțile cu toatele în urmă cu 11-12 ani, când regulamentele UE au închis vreo mie de abatoare cu toate problemele pentru bunăstarea animalelor, pentru igiena cărnii și din alte motive uh, care țin de lumea consumatorului modern, mi se pare că acum, cu 27 de state membre, cu culturi diferite, nu există practic niciun control uh, în privința ingredientelor care ajung în hrana noastră. Vorbim aici de o problemă de implementare. Pe bună dreptate, Jim Nicholson vorbește despre asta. E vorba de implicațiile punerii în aplicare a legislației. Nu știu dacă veți putea să înțelegeți la ce mă refer. Nu știu, mie mi se pare că aici facem lucrurile așa doar după ureche. Uniunea Europeană ar trebui să-și asume uh, răspunderea și să fie competentă, nu incompetentă așa cum este. Deci de aceea mă gândesc că Poate că dacă am avea o suveranitate națională sporită, lucrurile ar sta mai bine, deoarece Uniunea Europeană, iată, a dat greș în tot ceea ce face. Deci până și publicul britanic începe să vadă clar cum stau lucrurile. Foarte bine. Domnul Rubix, ultimul coordonator în numele comuniștilor. Ca să Mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră ați venit în mijlocul nostru și noi suntem recunoscători pentru acest uh, lucru. Mă bucur că uh, v-ați arătat dispus uh, să discutați nu doar aceste probleme cu noi, ci și altele pe viitor. Am ascultat cu atenție elaborările dumneavoastră pe temele noastre de dezbatere și am con- următoarele constatări. Uh, dumneavoastră spuneți că avem uh, uh, legi care sunt bune și că vom intensifica în plus niște teste. Bun, dacă avem într-adevăr legi bune, mă întreb dacă există un control al punerii în aplicare a acestor legi. Pentru că nu pot să controlez tot. Totul în Uniunea Europeană atunci, dacă acest lucru nu e posibil, dacă controlul la nivel comunitar nu este posibil, atunci trebuie să recurgem, uh, să revenim la uh, controlul la nivel național, pentru că uh, și ovinele și bovinele și suinele se pot învolnăvi și atunci trebuie să facem ceva. Acest incident cu canea de car nu cred că este doar o chestiune a etichetării greșite, este o este infracțiune de-a dreptul. Și de o lună încoace se tot vorbește de treaba asta, dar nu există nicio concluzie concretă deocamdată. Nu cred că de aceea putem spune că totul e în regulă cu legile noastre și cu transpunerea lor, cu punerea lor în aplicare. Poate că poate că carnea de cal a fost declarată, dar poate că în urma procesării s-a pierdut urma ei. Deci trebuie să vedem printr-un control mai riguros uh, care este cauza exactă. Avem foarte multe uh, dispoziții, prevederi, dar se pare că legile și uh, dispozițiile pe care le dăm aici au niște lacune, au niște ușițe mm, de scăpare care fac ca controlul nostru să nu fie uh, deplin. Poate că am luat prea multe competențe din partea statelor membre și poate că ar trebui să le redăm statelor membre. Vă mulțumesc deocamdată pentru elaborările noastre. Foarte bine, domnule Rubic, să le mulțumesc coordonatorilor. Acum, uh, domnule comisar, le voi da, vă voi da cuvântul dumneavoastră pentru a le răspunde Uh, mă scuzați, coordonatorilor, după care vor interveni și ceilalți colegi, însă vă rog să respectați timpul. 20 de persoane s-au înscris deja. Tony Bon, aveți cuvântul. Eu uh, apreciez mult metafora pe care a folosit-o la un moment dat domnul Lyon. Adică, iată, în cazul cărnii de cal am trecut la acțiune odată ce calul ne-a scăpat de sub control. Avem o piață internă cu 500 de milioane de consumatori care garantează libera circulație a bunurilor, a serviciilor și a produselor alimentare. Avem legislație, nu e o problemă legată de absența legislației. Și nu ar trebui să ne surprindă faptul că unii încearcă să încalce legea. Asta nu înseamnă că legea e proastă sau că nu ar fi pusă în aplicare așa cum trebuie. Vă reamintesc, stimați eurodeputați, că acest caz a fost descoperit datorită Agenției Alimentare dintr-un stat membru, din Irlanda, cred. Deci au făcut uh, o inspecție pur și simplu întâmplătoare a unei varietăți foarte ieftine de hamburger și așa au descoperit existența cărnii de cal. Deci de ce s-a descoperit ce se întâmpla? Deoarece existau controle, s-au făcut, deci s-a făcut un control și asta se întâmplă în orice industrie, nu doar în lanțul alimentar. Cel mai rău ar fi acum <laughs> să distrugem piața internă, nu? Și să le permitem statelor membre să introducă și să lanseze tot felul de interdicții în funcție de uh, ceea ce credeai că e relevant sau în funcție de alte chestiuni care nu țin de siguranța alimentară. Hai și uh, să nu uităm, e vorba de etichetare fraudulentă <laughs> și asta nu e o problemă de siguranță alimentară. Eu nu subestimez, bineînțeles, seriozitatea acestei încălcări a legii, însă și alte legi au fost încălcate în alte <laughs> cazuri în trecutul apropiat care au dus la probleme de siguranță alimentară, deci când sănătatea publicului a fost în pericol și a apărut o criză. Deci nimeni de aici, din Parlament, nu cred că își pune întrebări în legătură cu avantajul acesta esențial pe care îl avem prin existența pieței interne. Asta explică de ce carnea și are originea într-o țară, trece în alta, e prelucrată în altă țară. Deci ce facem? Trebuie să... E clar că ar trebui să vedem exact ce țară a fost responsabilă de ce problemă. De aceea, la începutul crizei, am fost foarte atenți să nu menționăm nicio țară. Deci noi am spus doar că acea lasagne de carne de vită era prezentă într-o anumită țară deci produsul finit. Șapte state membre au lansat anchete și fiecare țară a stabilit exact ce a făcut fiecare companie implicată în acest lanț. Am și concluziile din înștiințarea pe care am primit-o în acest sens. Se arată că au existat o serie de țări care au primit produse de la compania franceză menționate de autoritățile franceze, 19 în total, 3 în afara Uniunii Europene. Carne de cal a fost uh, detectată uh, într-o singură țară, în Marea Britanie. Noi avem un sistem de alertă rapidă în legătură cu prezența cărnii de, cale, de carne în produsele din patru țări. Însă avem șase în țări, în patru țări. Și anchetele penale sunt în curs. Eurodeputații știu cu siguranță la fel de bine ca și mine că de regulă legislația europeană, că excepția celei de mediu, celei penale, nu impune sancțiunile. Deci legislația nu e prescriptivă în ceea ce privește sancțiunile, însă există niște pre- prevederi standard în toate uh, directivele. Iar atunci când statele membre transpun directiva respectivă în legislația lor, trebuie să se asigure că, bineînțeles, există niște sancțiuni disuasive de rigoare. Deci statele membre acum trebuie să aplice uh, sancțiunile penale de rigoare uh, pentru a nu încuraja și pe alții să recurgă la aceste practici. Dacă n-am face, dacă noi am intervenit, am încălcat principiul subsidiarității. Directiva e un act legislativ care permite această discreție statelor membre în funcție de principiul de subsidiaritate. Eu cred că sancțiunile penale existente sunt suficiente pentru a împiedica alte incidente. Tot așa cum avem uh, o lege împotriva fraudei sau uh, împotriva jafurilor de case, asta nu înseamnă că nimeni nu va mai fi jefuit. Deci tot așa nu pot să dau o garanție absolută că acum din sutele sau miile de legi europene, eh, niciuna nu va fi încălcată. Deci cineva acum oricum eh, încalcă vreo lege a Uniunii Europene, nu? Acest incident nu trebuie folosit eh, pentru a submina încrederea pe care o au nu doar consumatorii în sistemul nostru de siguranță alimentară, ci și persoanele din afara, partenerii noștri din afara Uniunii Europene. Cel mai rău ar fi dacă această problemă, care nu e o problemă de siguranță alimentară, să fie percepută din exterior ca fiind o problemă de siguranță alimentară. Am avut deja crize de siguranță alimentară în trecut, cu daune uh, economice oribile. Mi-aduc aminte de boala vacii nebune într-o anumită țară, unde s-a pierdut 1% din PIB. Și știți cu toții că în astfel de crize reacțiile sunt uh, complet uh, iraționale. De aceea e foarte important să nu exagerăm lucrurile, să spunem lucrurilor pe nume și să transmitem un mesaj cum că Uniunea Europeană rămâne una din cele mai sigure regiuni uh, mondiale în ceea ce privește alimentele și că astfel de incidente de pe piața internă uh, de etichetare s-au mai întâmplat, deci vom încerca să nu se mai întâmple același lucru, însă e răspunderea statelor membre. Și să nu uităm că avem o piață internă și că milioanele de produs de carne sunt distribuite, sunt uh, vândute de la o țară la alta. În ceea ce privește etichetarea, dacă ar trebui să avem o legislație mai bună privind etichetarea, v-am spus că așteptăm raportul privind etichetarea, deci va trebui să vedem dacă uh, locul de origine trebuie menționat pe toate etichetele, deci să face acum uh, o un studiu. <laughs> E greu la anumite produse, de exemplu, la o jucărie, e greu să zici care e țara de origine. Nu știu, poate la țară, e mai, la carne, mă scuzați, e mai simplu. Eu nu, nu am o părere deja prestabilită în această privință. Așteptăm, deci, acest raport și vom reacționa cât mai rapid. Acum, dacă există viduri legislative sau în ceea ce privește până în aplicare. Da, există, asta se întâmplă. Așa ceva s-a mai întâmplat și în trecut. Și chiar printr-o aplicare corectă, e imposibil ca lucrurile să fie perfecte în privința tuturor legilor. referitor la alte chestiuni menționate pe lângă uh, carne de cal. Procedurile de uh, încărcare în ceea ce privește găinile outoare și scroafele. În ceea ce privește găinile outoare, s-au luat acțiuni și numărul de state membre care nu respecta legea a scăzut drastic. Acum doar două state membre uh, mai sunt în uh, situație de nonconformitate în ceea ce privește găinile outoare. Și, bineînțeles, procedurile la adresa lor sunt în curs. În ceea ce privește scroafele gestante, citesc din memorie, majoritatea statelor nonconforme depășesc rata de 80-90% în ce privește conformitate. Deci aproape sunt la nivelul de conformitate. Există doar două sau trei state membre în care acest nivel de conformitate e de doar 73-74%. Da, da, da, asta e incorrect față de acele state care respectă 100% legea sau aproape 100% e ceva ce contravine concurenței și de aceea v-am informat că vor fi lansate aceste proceduri de încălcare. Și de obicei atunci când faci această amenințare, nivelul de conformitate se îmbunătățește și scopul nostru e să avem un nivel cât mai ridicat. Odată ce această regulă a intrat în vigoare după toată perioada de tranziție, clonarea animalelor Bineînțeles, Comisia vrea să interzică intrarea proselor din uh, animale clonate în lanțul alimentar. S-a mai discutat despre asta și în trecut. Aici e o problemă legată de progenituri. Progenituri născute pe cale naturală din părinți clonați. Deci vom studia fezabilitatea introducerii trasabilității și așteptăm o evaluare de impact anul ăsta. alimentele modificate genetic, nivelul de toleranță uh, pentru nutrețuri, mă scuzați. Deci aici avem un nivel uh, armonizat pentru a ne asigura că se fac controlele în mod armonizat. Eu voi uh, încuraja propunerea privind cultivarea, știu că a fost aprobată și de Parlament și sper ca statele membre uh, să vadă rostul acestei propuneri, deoarece ea se bazează pe subsidiaritate și le va permite statelor membre să interzică cultivarea în țările lor a organismelor modificate genetic pe alte temeiuri, pe lângă, dincolo de cel de mediu, deoarece în ce privește asigurarea siguranței alimentare, competența e comunitară și sper că de data aceasta să existe majoritatea necesară pentru a adopta această propunere privind cultivarea. Și în alte privințe, în alte propuneri, bineînțeles, vom acționa în funcție de datele științifice. Oh, sorry, sorry, sorry, I forgot. Scuzați, am uitat întrebarea privind albinele. Propunerea Această propunere include doar acele elemente pe care EFSA le-a considerat nocive pentru sănătatea albinelor. Deci se respectă proporționalitatea. E vorba de tratamentul semințelor și a frunzelor care sunt atrăgătoare pentru albine, care atrag albinele, mă scuzați, S-a propus excluderea serelor și a mediilor închise, ar fi posibil așa ceva, însă eu sunt receptiv la orice propunere din partea statelor membre cu privire la orice altă măsură pentru a crește și mai mult nivelul de proporționalitate. Eu știu că e o problemă controversată, indiferent de poziția pe care o ai. Albinele știm cu toți că sunt cruciale în agricultură și trebuie spus de asemenea că există alternative la anumite pesticide, pesticide autorizate și trebuie respectate, bineînțeles, limitele legale pentru a evita efectele negative. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Eu cred că foarte multe îndoieli au fost uh, lămurite cu a doua intervenție, de aceea mă gândesc că la al doilea tur de intervenții poate că vor lua cuvântul mai puțin, vor vorbi mai pe scurt. 20 de persoane însă vor să intervină în continuare, 20 de minute, deci un minut fiecare persoană. Doamna McGuinness începe, după care Alveș, domnul Alveșu. N-am o întrebare neapărat. Aș vrea să-i spun domnule comisar că riscăm să ratăm această criză, să zic așa. Deci noi nu facem decât să tratăm simptomele și să nu tăiem problema de la rădăcină. Am planul de acțiune al Comisiei. Se spune aici că o prioritate e să avem relații comerciale mai transparente și mai fiabile de-a lungul lanțului de aprovizionare alimentar. Ce am descoperit în acest caz? Da, a fost un delict, e o fraudă de etichetare, însă avem și un lanț de aprovizionare fragmentat, întrerupt. De aceea zic, e o șansă, nu trebuie să o ratăm. Eu nu cred că există voința pentru a face față acestei probleme din teama de a nu interveni pe piață, însă aici există o problemă și e răspunderea noastră a Comisiei de Agricultură și a celor de la Comisia de Mediu, deci noi trebuie să reducem lungimea lanțului de aprovizionare în uh, sectorul alimentar, deci trebuie să facem mai multe pentru producători și pentru consumatori. Mulțumesc. Alveș, după care domnul Bove. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea o întrebare în legătură cu revizuirea directivei privind tutunul. Cea propusă impune ca 70% din uh, suprafața externă a pachetului de țigări să fie pentru referiri la sănătate, trimitere la sănătate. E o problemă, uitați-vă la ce dimensiune avem aici. Cam asta e dimensiunea medie. Deci gândiți-vă, aici avem nevoie de 7,4 mm uh, pentru text, nu știu cum putem scrie toate astea. Asta e tutunul cel mai fumat. În regiunea mea există două fabrici, au 30% din piață. Există posturi de lucru, de muncă acolo, care sunt acum în pericol. Dacă se va impune această obligativitate a mărimii textului. Deci da, vor continua, însă să nu uităm că se va putea importa uh, formatul celălalt, chiar dacă noi nu îl vom putea produce. Domnul Bove, da, foarte pe scurt. Eu sunt de acord cu ce s-a spus în legătură cu lanțul alimentar. E o problemă centrală. Acest lanț trebuie scurtat. E ceva esențial. Asta una la mână. Acum, două lucruri precise în legătură cu alimentație. Făinile animale au fost reintroduse pentru alimentarea peștilor. Uh, și a păsăretului. Această decizie apare acum odată cu această criză a încrederii consumatorilor. E o adevărată catastrofă. Cerem foarte clar un lucru, deci fie reveniți asupra acestei propuneri, fie faceți altceva. Deci spuneam, fie reveniți asupra acestei uh, Uh, autorizații de utilizare a făinilor animale, fie impuneți o etichetare obligatorie pentru ca toți consumatorii să știe dacă uh, pești, păsările sau uh, porcii au fost hrăniți cu făină, cu făină animală. O problemă de încredere aici pentru consumatori. Pe 4 februarie ați semnat o decizie de executare pentru a spune că pot fi oprite testele în legătură cu uh, boala vacii nebune la bovinele care au peste șase ani. Asta faceți acum, în momentul actual. Spuneți acum că pot fi oprite testele, că țările membre pot opta pentru oprirea testelor. E, nu e normal să faceți asta acum. Chiar dacă doar 28 de animale au fost descoperite bolnave anul acesta, nu mi se pare uh, corect să oprim testele acum. E imposibil să facem așa ceva, deci vă rog să reveniți asupra acestei decizii care uh, creează probleme, consumatoarele creează confuzie și crescătorii vor avea probleme, deoarece până la urmă de fiecare dată crescătorii au cel mai mult de suferit. Și, de asemenea, pe 25 februarie uh, ați, uh, veți vorbi despre o, o, organisme modificate genetic. Vreau să știu dacă se vor face studii pentru viitoarele autorizații și dacă vom avea aceleași teste și pentru organismele modificate genetic care au fost deja aprobate și îmi cer scuze pentru rapiditate. Mă refer la interpreți. Doamna, domnul Elward. Mulțumesc. Doamna Iuso. Aici amândoi vorbesc domnul Elward. E important să fie anchetate toate fraudele alimentare. Nu știu, s-au descoperit mii de fraude în ultima perioadă. Ați spus că această fraudă a fost descoperită în Irlanda de Agenția Alimentară. Și ca urmare a acestui raport și a altor rapoarte asemănătoare, s-a făcut o testare de ADN în Irlanda și iată unde am ajuns. Nu știu de ce asta nu v-a atras atenția la momentul respectiv, de ce nu v-ați crescut vigilența în legătură cu siguranța alimentară și cu frauda. Și bineînțeles, în legătură cu uh, industria agroalimentară. În iulie 2012 am adresat o întrebare parlamentară și dumneavoastră m-ați informat că nu credeți că trebuie elaborată o strategie de securitate în această privință. Asta a fost răspunsul dumneavoastră atunci al comisiei. uite, acum avem acest scandal al cărnii de cal care afectează din ce în ce mai multe țări. Vedem tot felul de companii majore implicate. Mulți oameni riscă să-și piardă slujbele. Deci ar fi trebuit să fiți mai proactivi, nu ar fi trebuit să puneți în pericol încrederea consumatorilor. Deci vă atrag atenția. Trebuie să avem inspecții regulate, de trei ori pe zi. De multe ori le avem, însă, iată, s-a întâmplat ce s-a întâmplat sub nasul nostru și n-am aflat nimic. Doamna Ayuso, după care doamna Gerling. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit astăzi aici. EFSA ne-a spus că în ceea ce privește albinele sunt riscuri potențiale, deoarece nu există o metodologie validă și că se revizuiește acum procedura de evaluare a riscurilor și că nu a făcut nicio recomandare. Însă dumneavoastră ați luat hotărârea de a retra acest produs timp de 2 ani. ce au semnat 75 de euro deputați, adică 10% din acest for. Nu știu, știți câți deputați sunt aici? Mire, a mí lo que me sorprende y me preocupa muchísimo. Ce mă miră și mă îngrijorează? E cât de repede reacționați la presiunile anumitor grupuri sau uh, ale mass mediei, deci fără să uh, analizați dovezile științifice. Deci ați analizat ce impact poate exista în acest sector al apiculturii se ia tot felul de măsuri, indiferent de cine va fi afectat, fără să se verifice impactul și pe mine chiar mă îngrijorează asta. Și referitor la carnea de cal, mă îngrijorează prezența fenilbutazonului. De ce se fac analize? Când, de fapt, spuneți că e vorba de o fraudă legată de etichetă. Mulțumesc. Doamna Gerling după care doamna Remers. Mulțumesc. Două întrebări foarte pe scurt, dacă îmi permiteți. Puteți confirma exact ce recomandați acum, pentru că am înțeles că recomandările Comisiei se schimbă. Dumneavoastră ați v-ați uitat exact ce se întâmplă cu sănătatea albinelor în țările care deja au interdicții parțiale sau totale. De exemplu, Slovenia a început în 2009 cu asemenea măsuri și acolo nu s-au găsit probe, din câte am înțeles eu. Deci trebuie să vedem ce s-a întâmplat în zonele în care au, s-au impus interdicții și dacă aveți probe, eh, vă rog să ne spuneți și nou și dacă nu aveți, vă rog să recoltați. În ce privește apoi carnea de cal, am discutat asta în detaliu. Nu am nicio problemă cu acțiunile întreprinse dumneavoastră de la apariția scandalului, dar eh, doresc să știu uh, în acord cu liniile noastre directoare și citez din cele publicate de noastră dumneavoastră aveți responsabilitatea primară și, și, pentru uh, siguranța alimentară de statele membre, dar ei trebuie să supravegheze operațiunile. Deci Comisia va testa performanțele statelor membre prin audit și inspecții. Vreau să știu ce ați făcut uh, în ultimele decenii de când a apărut acel text și nu doar în ultimele luni. Mulțumesc. Mulțumesc acum Brici, apoi Dodds. Ja, danke schön, dass Sie heute hier sind. Mulțumesc că sunteți aici, domnule comisar. O scurtă întrebare pentru dumneavoastră în legătură cu carnea de cal. Mă bucur mai întâi că aveți, dispuneți de un instrumentar de măsuri pe care îl veți pune în aplicare. Mulțumesc Irlandei pentru decelarea acestui caz. Vreau să întreb dacă există un suficient eh, schimb de informații și de bune practici eh, pentru a ameliora aceste controle pe viitor și, în al doilea rând, Puteți să ne spuneți care sunt capacitățile laboratoarelor din statele membre, dacă aceste capacități sunt suficiente sau nu. În ce privește pachetul de sănătate, cred că este foarte bine că acest pachet este urnit din loc în sfârșit uh, și rămâne de văzut dacă e, va reprezenta o, o simplificare sau nu. În ce privește Eh, creșterea suinelor. Eh, eh, mă bucur că există proceduri de încălcare lansate împotriva statelor membre, chiar dacă într-un caz este afectată și țara mea. Iar în ce privește așa numitele alimente noi, novel foods, vreau să întreb dacă un animal clonat este într-adevăr periculos pentru sănătatea consumatorului. Mulțumesc. Timpo perfetto, Mulțumesc. Ai respectat timpul. Doamna Dodds, acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, mă bucur că ne revedem foarte rapid. Domnule comisar, e o chestiune legată de fraudă și o chestiune infracțională, cea a carnii de cal, pentru că consumatorii de bună credință au fost înșelați și cred că aici apar un număr de întrebări și aș vrea să aud ce aveți de spus, să, să comentați uh, ceea ce au spus deja unii colegi uh, în legătură cu modul în care acest lanț alimentar este prea lung și prea complicat. Trebuie să simplificăm lucrurile, să îmbunătățim trasabilitatea, că lucrurile acum sunt foarte complicate. Acum, nu știu dacă EFSA va avea și puteri de punere în aplicare și de monitorizare în statele membre. E și asta foarte important. Apoi se pune și problema valorii în lanțul alimentar. În uh, Regatul Unit am avut tot felul de cazuri de uh, mare, mari magazine care au spus că nu ele sunt de vină, ci furnizorii și am avut de învățat de aici că nu se prea testează produsele în uh, marile magazine și aș vrea să știu ce aveți de spus pe, în legătură cu problema asta. Și în legătură cu scroafele, nu e cumva ridicol că avem uh, o situație în care agricultorii din țara mea uh, sunt uh, lăsați într-o situație în care nu mai pot fa- face față competiției sau sunt acuzați că sunt anticompetitivi uh, și sunt supuși și expuși unei interdicții, cum ar fi interdicția de export. Mulțumesc, domnul Smith și apoi uh, no, Anderson. Mulțumesc, domnule comisar. Îmi pare rău că sunteți supuși la un tir foarte rapid de întrebări, dar asta voi face și eu, din nefericire. Mă asociez cu domnul Aylward și în legătură cu, în legătură cu cele spuse cu agenția uh, de standarde. Uh, practic s-au făcut testări la întâmplare, astfel încât a putut să treacă uh, um, acea carne de cald. Testurile ADN au sunt făcute la întâmplare. Noastră cum doriți să schimbați situația? și în legătură cu, nu doar în legătură cu alimentele de consum uman, ci și cu eh, nutrețul. Cunoașteți foarte bine multe lucruri întâmplate, multe exemple negative. Apoi, eh, eu sunt eh, avocat uh, și sunt în favoarea comerțului, dar spun că e incredibil că nu ne gândim la faptul că s-a încălcat contractul între furnizori și uh, vânzători și consumatori în legătură cu protecția consumatorilor. E vorba de faptul că au fost induși în eroare consumatorii, nu au știut exact ce cumpără. Uh, bun, acum nu știu dacă a fost bună credință sau rea credință, dar s-a încălcat un contract și s-a încălcat legislația protecției consumatorilor. Știu, nu-i mandatul nostru direct, dar uh, are relevanță și pentru mandatul nostru. Care ar fi consecințele legale, juridice? Uh, cine suportă răspunderea? Vânzătorii care, sau furnizorii, în fine, nu știu ce aveți de spus despre asta. Mulțumesc. Dragi colegi, aș vrea ca, aș ruga pe unii dintre dumneavoastră să renunțe, pentru că mai avem 12 înscriși la cuvânt și trebuie să încheiem până la 6 jumătate și domnul comisar trebuie să răspundă. Eu acum citesc niște nume, dar dacă cineva vrea să renunțe sau să trimiteți întrebările înscris, vă rog. Anderson și apoi Costinger. Mulțumesc. În legătură cu sistemul de trasabilitate, se spune că acesta este cel mai, unul din cele mai dezvoltate din lume, sigur, sistemul de trasabilitate din Uniunea Europeană. Dar după scandalul cu carnea de cal am văzut că lucrurile nu prea stau așa. Și, uh, din păcate, unii au avut uh, mult profit de făcut uh, cu un risc limitat. Până la urmă, cui este răspunderea pentru această etichetare falsă? A fost foarte mult afectată încrederea consumatorilor. Eu cred că trebuie să ne gândim la niște reguli de etichetare obligatorii pentru țara și regiunea de origine și pentru carnea prelucrată sau congelată dacă așa s-ar face, atunci în, de-a lungul uh, lanțului alimentar uh, s-ar da dovadă de mai multă responsabilitate. Deci, domnule comisar, ce doriți dumneavoastră să faceți, vă întreb, ca să propuneți noi măsuri în acest sens? Deci e clar că trebuie să propunem legi mai severe în legătură cu uh, comercializarea produselor uh, de carne, și cele prelucrate și cele congelate. Mulțumesc! Centrele, vă rog să respectați timpul. Acum doamna Costinger și apoi Corea. Uh, Mulțumesc, domnule comisar. Din păcate, trebuie să vă contrazic când spunem că în scandalul cărnii de cal uh, spunem că e doar o chestiune de uh, etichetare și, uh, și că nu trebuie criticată piața internă, trebuie să vă contrazic, pentru că aici trebuie să asigurăm un lanț de aprovizionare, o trasabilitate, fără nici o lacună. Da? Tocmai asta e cauza. Consumatorii au dreptul de a-și cunoaște uh, de unde provin produsele agrare, carnea pe care o consumă. Deci, cred că ar trebui să plecați urechea la opinia Parlamentului. Dacă dumneavoastră spuneți că, parlamentul, că industria nu poate să să dea mai departe aceste cheltuieli suplimentare, E, să știți că în agricultură deja se suportă foarte multe elemente care au de legătură cu controlul, de la etichetarea animalelor, la înregistrarea lor în diferite registre electronice, deci există posibilitatea de a urmări ce se întâmplă și cum se întâmplă. Deci, în ce privește propunerea, propunerile pentru specificarea originii naționale și regionale, aici trebuie să mai reveniți asupra unor propuneri mai vechi. În ce privește importurile din state terțe, am constatat că în ultimele luni au crescut importurile de, de produse din praf de ouă, câte vreme piața internă are probleme de distribuție. Având în vedere că studiul EFSA este extrem de lacunar, puteți să puteți să excludeți o uh, forțare voalată a producției de culturi uh, uh, modificate genetic? Dacă continuăm așa, îmi pare nu voi mai putea da răspuns ultimul de pe listă. Corea și apoi doamna de Lange. Just a point of order, um, Chairman. There is an extraordinary... Punct de procedură, domnule președinte. Comisia ENVI eh, organizează pe 28 februarie o reuniune extraordinară în care am înțeles că domnul comisar se va eh, ocupa tocmai de această problemă. Eh, deci colegii care nu au, acum poate că vor lua cuvântul atunci. Mulțumesc. Corea și apoi Delange. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Aș avea câteva întrebări în legătură cu directiva privind prosele din tutun. Protecția sănătății e prioritară, însă noua directivă propusă de comisie ar da o lovitură gravă acestei industrii din Uniunea Europeană, deoarece sunt prevăzute restricții în ceea ce privește ingredientele și aditivii și sunt și noi exigențe în ceea ce privește prezentarea produsului. Deci industria va fi afectată de aceste propuneri ale Comisiei și viabilitatea multor culturi de tutun va fi pusă în pericol. Deci, domnule comisar, vreau să știu dacă ați făcut un studiu asupra impactului indirect a noii directive, asupra producției comunitare de tutun, care se concentrează de multe ori în regiuni precum Extremadura din Spania, unde nu prea există alte opțiuni. Nu se poate, poate cultiva altceva. Și în ceea ce privește actele delegate, ar vrea să știu dacă pe viitor uh, intenționați întrerupere. Doamna de Lang. Commissioner for wanting to look into green. Mulțumesc, uh, domnule comisar, că vă gândiți uh, la derogarea culturilor de seră Uh, în ce privește sănătatea albinelor și în ce privește carnea de cal. Vreau să vă întreb, puteți să ne oferiți un raport privind uh, uh, paleta de sancțiuni pe care o impun statele membre? Pentru că dumneavoastră spuneți că foarte clar că nu este o nu avem o problemă de lipsă de legislație, ci avem o problemă de lipsă de punere în aplicare a legislației de către statele membre. Deci ar trebui să existe un raport care să arate care sunt diferențele pe, în sancțiunile pe care le aplică statele membre. În, vreau, în ce privește acest scandal, al, această problemă a pesticidelor uh, și albinelor, vreau să știu care sunt sancțiunile. Și vreau să știu dacă există posibilitatea pentru uh, uh, cabinetele veterinare de a desfășura controle. Iar în ce privește uh, carnea de cal, ar trebui să știm cine produce unde se duce și cine procesează și cine consumă carnea de cal în Europa. Mulțumesc! Olson. Mulțumesc. Am o serie de întrebări, dar nu prea am timp. Dacă vorbim despre control, eh, trebuie să recunoaștem că am, s-au desfășurat eh, teste ADN peste tot în Europa atunci n-ar trebui să continuăm cu aceste teste ADN pentru produse alimentare, pentru a putea uh, controla mai bine acest lanț uh, de aprovizionare alimentar? Iar în ce privește scandalul cărnii de cal, de unde vin canii ăștia? Cum sunt transportați? Unde sunt apatorizați? Asta este întrebarea care mie mi se pune foarte des și nu știu să răspund monsieur le commissaire. Mulțumesc, domnul Danden. Mulțumesc. O remarcă și o, propo- și o propunere. Afacerea cărnii de cal a arătat publicului cât de lung este lanțul alimentar. Parlamentul cere comisiei de luni de zile eh, să facă propuneri în legătură cu funcționarea acestui lanț alimentar. Patru comisari, cel puțin, eh, se interesează de afacere. Ar trebui să ni se, a trebuia deja să ni se facă o propunere în luna Uh, decembrie încă o așteptăm și cred că ar trebui să se urgenteze uh, lucrurile. Trasabilitatea și lungimea. Uh, atunci când deja sunt 4-5 operatori, cred că trebuie să fie obligatorii analizele pentru a verifica fiabilitatea. Și apoi, toate aceste produse care uh, nu respectă normele de reglementare sunt totuși bune din punct de vedere alimentar. Băncile alimentare cer o derogare ca aceste bunuri să le fie livrate. Cred că Comisia poate face un gest autorizând uh, livrarea acestor bunuri uh, aflate sub sechestru rețele de bănci alimentare din Europa cred că, ținând cont de criza actuală în Europa, ar fi un, o măsură bună. Mulțumesc, domnul Dorfman și apoi domnul Bătrau Nieviș. Mi posso limitare în frase sola. Mulțumesc. O singură frază în legătură cu uh, alimentele noi. Acum doi ani am făcut parte din trialogul care a dat greș până la urmă pe această temă și sper că pentru noi în alimente nu se inventează ceva nou, ci se reîncepe uh, la lucrurile pe care deja le avem și ne pusesem de acord și cu Parlamentul și cu Consiliul. Până la urmă, a, trialogul a dat greș cu clonarea, nu cu alimentele noi. În legătură cu clonarea, cred că e o problemă în legătură cu carnea animalelor clonate care intră în lanțul alimentar și toți suntem de acord aici. Eram de acord și în legătură cu proveniența directă de la animalele clonate. Problema e ce se întâmplă cu uh, animalele de la F2 și mai încolo, deci generația a doua. Uh, și cum, pot, cum se poate aplica trasabilitatea la nivel mondial la acestor animale. Cred că e foarte greu. Mulțumesc. Patrão Neves și apoi Glasfelder. preocupações que partilho com os meus colegas Eu nu voi uh, repeta toate grijurile pe care le au și colegii, însă să vă atrag atenția asupra două aspecte. Scandalul cărnii de cal. Foarte mulți producători sunt afectați, care depind de producția de care de vacă. Deci trebuie să ținem cont de asta. Îi cer comisiei să încerce să facă ceva pentru a restabili încrederea consumatorilor. Și schimbând subiectul, Calitatea siguranței alimentare e importantă pentru consumatori, însă aș vrea să menționez o altă temă. Consumatorii vor, de asemenea, inovare în ceea ce privește produsele agroalimentare. Și de aceea suntem răspunzători. N-ați spus nimic în această privință, n-ați spus nimic în legătură cu viitoarele proiecte ale Comisiei în ceea ce privește stimularea industriei agroalimentare pentru a oferi servicii mai bune consumatorilor. Deci v-aș mulțumi dacă mi-ați răspunde. Mă bucur că ați spus că doriți să limitați utilizarea neonicotinoidelor doar acolo unde este, o exist, există o indicație foarte clară și că veți ține cont de punctele de vedere divergente ale statelor membre. Între statele membre există puncte de vedere foarte divergente, domnule comisar. Există state membre care în baza propriilor analize de risc au elaborat astfel de restricții încât, pot să spun despre Ungaria, în anul trecut nu a apărut niciun caz de toxicitate datorată acestor, acestei clase de pesticide. Însă, trebuie să vă spun că uh, substanțele chimice care, pe care le amintiți ca alternative la neonicotinoide sunt cele care au condus deja în țara mea la riscuri și la daune mult mai mari. Cred că interdicția neonicotinoidelor uh, ar duce, cel puțin în țara mea, la daune mult mai mari decât la, uh, în cazul utilizării uh, riguroase, stricte a acestor substanțe. Uh, uh, viermul vestic al rădăcinii eh, porumbului nu poate fi eh, combătut decât cu neonicotinoide sau prin organisme modificate genetic. Deci, deci vă rog ca în această privință să țineți cont de principiul subsidiarității și să acordați o mai mare libertate statelor membre. Mulțumesc! Domnul Andrei Eric, domnule comisar, Referitor la carne de cal, trebuie să ne gândim la măsurile necesare pentru a evita astfel de situații. După cum spuneați, e vorba de falsificarea etichetei, deci de fraudă. Deci de aceea trebuie stăpânită lăcomia unor șefi de întreprinderi care nu ezită să-i uh, înșele pe consumator și să creeze o astfel de problemă. Nu ne putem permite să așteptăm să fie mm, în joc uh, sute de tone de carne uh, și să vedem că doar după intervenția Agenției Alimentare Irlandeze să descoperim ceva. Deci trebuie să avem niște reguli de trasabilitate și de etichetare mai clare, mai bune. Avem nevoie de un master plan care trebuie anunțat, controle în toate statele membre, anchetele trebuie coordonate, dar nu doar după ce apare vreun incident. Asta trebuie să facă permanent și regulat. Propun de asemenea să existe uh, o menționare minimă a originii uh, alimentelor pe etichetă, să se scrie asta. Și în ceea ce privește făinea alimentară pentru hrănirea peștilor și așa mai departe. Și deci trebuie să reveniți asupra acestei decizii pentru a nu pierde încrederea consumatorilor. Bine, vă mulțumesc, da, coleg. Mă scuz pentru faptul că ați fost practic uh, asaltat cu toate aceste întrebări. E târziu, foarte mulți deputați au dorit să intervină. Avem puține minute, însă sper ca în aceste puține minute dumneavoastră să ne dați cât mai multe răspunsuri. Îmi cer scuze încă o dată interpreților care ne-au acordat încă 10 minute. Domnule Borg, aveți cuvântul. The, the impossible I'll try to do, miracles will have to wait a bit, uh, a bit more. But um, let me start with this horse meat. Um, Carne de cal. Vreau să lămuresc câteva lucruri. De ce să vă mire că această problemă a fost descoperită de un stat membru? Cine ar fi trebuit să descopere problema oamenilor? Spuneți-mi! statele membre adoptă măsurile de punere în aplicare, nu? Reacția comisiei a fost rapidă, deci când s-a descoperit că nu era doar o situație sporadică, doar uh, în Irlanda, când s-a descoperit că erau uh, rezultate asemănătoare și în Marea Britanie, da, s-a rec- recurs, bineînțeles, la trasabilitate. Știm că în cazul lasagnei cu carne de vită, carnea a avut originea în România, a fost tocată în Olanda, o companie franceză a prelucrat-o în Luxemburg și după aia a fost vândută în Marea Britanie și în Irlanda. Asta știe toată lumea, toată lumea are acces la rezultatele anchetei făcute de francezi, deci trasabilitatea a fost imediată. Ne-am întâlnit cu cele șase state membre în, timpul, în cadrul președinției irlandeze, am vorbit despre ce măsuri trebuie luate. Europolul, de asemenea, se implică. Și dar n-are oameni care să facă achetele independent de statele membre, să poate coordona diferitele anchete penale care au loc în fiecare stat membru implicat. Eu sunt uh, comisar de două luni și jumătate, însă conform standardelor europene, evenimentele s-au derulat rapid, așa cum trebuia. Pe 13 februarie au fost convocate cele șase state membre. După două zile, propunerea a fost înaințată Comisiei Permanente și nu dezvăluiesc un secret de stat spunând că ceea ce unii dintre dumneavoastră ați descris ca fiind niște planuri modeste de monitorizare au întâmpinat anumite dificultăți la Comisia Permanentă, însă au fost totuși aprobate acolo. Care Comisia, peste încă două zile, a adoptat, iar pe 25 februarie se va discuta despre asta la Consiliul pentru Agricultură. Deci nu e o problemă de siguranță alimentară, deși mulți spun că da. Deci unii îmi spuneau și înainte să preiau această funcție că e vorba aici de siguranță alimentară, însă nu. Dacă ar fi fost vorba de un caz de siguranță alimentară, s-ar fi adoptat uh, alte reguli care ar fi conferit puteri executive mai mari comisiei de a retrage și de a interzice anumite produse, deoarece acestea presupuneau un risc la adresa sănătății, deci din punct de vedere al siguranței alimentare. Acum, e drept că la Sanco avem biroul veterinar în Irlanda. Acesta nu inspectează produsele din carne, ci auditează. E practic un gardian al gardianului. Inspectează mecanismele de control din statele membre. Există 110 inspectori care au desfășurat 100 60-170 de misiuni în Europeană. Majoritatea au avut de-a face cu siguranța alimentară. 75 în statele din care importăm țări terțe și alte 13 în țări uh, în curs de aderare, țări candidate. Deci ei fac audit, ei, ei verifică pe ceilalți. Dar nu avem și nu cred că e frezabil să ne gândim că putem avea un corp de inspector-comisar care vor vedea să verifice dacă etichetarea e corectă peste tot conform legislației europene. E imposibil în teorie, e, e posibil, mă scuzați, teoretic, însă practic nu cred că se poate face așa ceva și trebuie să spun că și în uh, alte portofolii, în alte domenii unde se fac inspecții și unde e nevoie de inspecții, ce avem? Avem niște supra-inspectori, practic, inspectori care inspectează pe alți inspectori. Dar nu comisia merge direct să vadă ce se întâmplă. Eu nu suminez uh, gravitatea acestui incident, Doamne ferește, însă răspunderea trebuie să fie acolo unde se cuvine. De asemenea, eu uh, le mulțumesc statelor membre pentru eforturile depuse pentru a descoperi aceste încălcări ale legislației. Procedurile care au fost deja lansate și care vor fi uh, lansate, fie că sunt de natură penală sau nu, sunt de asemenea binevenite. Un supermarket nu e responsabil dacă i s-a dat uh, o carne cu etichetă falsă. Compania care a încălcat Uh, legislația și-a făcut etichetarea frauduloasă e răspunzătoare. Directiva privind tutunul. Și asta a fost menționată. A fost menționat efectul asupra slujbelor. Și ieri am avut o discuție asemănătoare la Consiliul de Competitivitate și lunea viitoare vom discuta asta și la Consiliul de Mediu. E o problemă de sănătate publică și tratatul prevede că ar trebui să existe un nivel ridicat de protecție a sănătății în politicile de piață internă. Acum, întrebarea e dacă această directivă va duce la scăderea numărului de fumători în Europeană. Eu nu sper că da. Dacă nu, atunci nu e eficientă. Dacă va fi eficientă, va avea consecințe economice deci, clar, dacă va scădea numărul de fumători și ăsta e obiectivul nostru, să scadă numărul de fumători cu 2% în ultim, următorii 5 ani. Deci, clar, vor fi urmări economice. Deci, cred că nimeni nu spune aici că ar trebui să promovăm fumatul pentru a crea locuri de muncă în industria tutunului. Deci e o problemă de sănătate publică. Bineînțeles că vor fi și avantaje economice de pe urma uh, acestei directive propuse. Deoarece dacă se reduce numărul de fumători, vor scădea cheltuielile de sănătate făcute la nivel național și foștii fumători vor folosi acești bani pe care economisesc în alte domenii din economie. Și scopul directivei e ca armonizarea să se facă o armonizare a pachetelor de țigări. Asta nu trebuie să arate ca țigările sau ca bombonele să se știe clar că acolo e tutun și că tutunul e dăunător. Da, unii ne-au criticat, ne-au spus că n-am făcut suficient, că nu ar fi trebuit că ar fi trebuit ca pe întreg pachetul să avem avertizări de sănătate cu un singur rânduleț unde să se spună marca țigărilor respective și să avem un format unic pentru toate țigările, deci pentru toate pachetele de, de țigări. E, eu cred că mergem în direcția cea bună, deși unii ne au acuzat că n-am făcut suficient. Eu cred că e o abordare echilibrată și, bineînțeles, vor urma modificările Parlamentului și Consiliului. Însă eu cred că e o abordare echilibrată și în ceea ce privește aroma tutunului și în ceea ce privește reducerea atractivității acestuia. Da, bineînțeles, noi vrem să reducem fumatul și numărul de fumători. Ăsta e scopul nostru. Acum, neonicotinoidele. Nu e vorba că noi aici uh, reacționăm în urma reacțiilor din presă. Sau că, vezi, Doamne, suntem uh, practic uh, la cheremul lor. Nu, noi reacționăm la da? studiul făcut de EFSA. Acest studiu a tras concluzia că unele neonicotinoide sunt nocive pentru sănătatea albinelor. Deci ce ar trebui să facă acum comisia? Ar trebui să treacă cu vederea uh, aceste concluzii la care a ajuns EFSA? Poate că atunci ar, ar, ar fi tras la răspundere tot de dumneavoastră. Aș fi întrebat de ce n-ați luat nicio acțiune în, în funcție de concluziile la care a ajuns EFSA. Întrebarea e, avem încredere în EFSA? Domnule comisar, mă scuzați. Ei, păi, de acum încolo nu vom mai avea interpretare, vom continua discuțiile noastre în limba engleză. Îmi cer scuze, însă interpreții noștri trebuie să plece